So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, äh, ich begrüße Sie heute Morgen. Äh, Sie sehen, dass nicht äh, wie üblich Malcolm Harbour. Malcolm Harbour nu este în prezent aici, dar m-a rugat să îl înlocuiesc pentru că este pentru că astăzi participă la o conferință uh, și ceilalți adjuncți uh, lipsesc. Cu toate acestea, sper că putem să ne continuăm activitatea eficient și să înregistrăm progrese. Astfel uh, avem posibilitatea să purtăm și discuții fructuoase și dacă nu sunt uh, suficienți deputați aici, atunci vom avea timp mai mult pentru ceilalți. Trebuie să vedem mereu partea plină a paharului. Așadar, dragi colegi, doresc să vă informez că ieri la reuniunea coordonatorilor am discutat despre primul acord, despre First Agreement și despre uh, prima lectură referitor la raportul uh, doamnei Comi cu privire la standardizare și normare. După o discuție îndelungată, am decis că vrem să facem o încercare de a obține un acord în prima lectură cu Consiliul, pentru că Consiliul este dispus să înainteze pe marginea acestui subiect. Vom uh, Astăzi trebuie să votăm pe marginea a două dosare și apoi vom supune și acest dosar la vot aici, la comisie. Știți că avem nevoie de un vot la care să existe 21 de voturi pozitive la noi în comisie. Pentru ca această inițiativă să fie pusă pe rol pentru informarea dumneavoastră și voi aminti acest lucru încă o dată înainte să trecem la vot, pentru ca cei care nu sunt prezenți acum în sală să fie în cunoștință de cauză. Așadar, haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi de astăzi și este un pic penibil pentru că astăzi nu sunt numai președinte, ci și coordonatoare și raportoare pe marginea acestui subiect, dar iată ce face întâmplarea. Este vorba despre accesul la servicii bancare de bază pentru toată lumea. Este hm, avizul raportoarei Evelyn Gebhardt nu voi număra cine nu este prezent din, uh, dintre raportorii din umbră. Sper că ni se vor mai alătura și alți colegi, dar indiferent care este situația, noi trebuie să ne continuăm activitatea. Vă amintesc și că suntem uh, transmiși în direct pe webstream. Așadar, îi salut și pe toți cei, cei care ne urmă, urmăresc pe internet. mă bucur foarte mult să vă avem și pe dumneavoastră alături. În ceea ce privește raportul pe care îl voi prezenta, au fost înaintate în total 87 de amendamente. Amendamente care mi s-au părut toate foarte interesante. Majoritatea merg pe o direcție, așa încât nu a fost uh, dificil să colaborăm în aceste domenii. În acest raport este vorba despre faptul că Uniunea Europeană ar trebui să, să oblige statele membre să se asigure că fiecare cetățean al Uniunii Europene are accesul la un cont bancar de bază, prin care să se tranzacționeze toate mișcările financiare absolut normale. Vă amintesc că situația este foarte diferită în statele membre. Există state precum Bulgaria sau România în care aproape jumătate din cetățenii nu au accesul acces la un cont bancar de bază, dar nu numai în aceste țări, ci și în Germania, 3 milioane de cetățeni nu au acces la un cont de bază bancar. Așadar, cred că trebuie să ne preocupe această chestiune, dar doresc să mai subliniez un lucru, pentru că am avut și alte discuții la comisie pe marginea acestui subiect. Este vorba de dreptul la un uh, cont bancar de bază, nu la o obligație. Asta înseamnă că dacă un cetățean nu dorește să aibă un cont bancar de bază, este dreptul său, dar dacă dorește să-l aibă, atunci nu trebuie să fie împiedicat să beneficieze de el numai pentru că este un om al străzii sau are prea puțin bani sau pentru că este student într-un alt uh, stat decât în statul său de origine și acest lucru îl împiedică să-și deschidă un cont și nu se poate uh, mișca în Uniunea Europeană. Alaltă seară m-am întâlnit cu uh, raportorii din umbră pentru a discuta despre aceste 87 de amendamente înaintate. Și, între timp, am uh, redactat 10 amendamente de compromis. Ele se discută încă în uh, grupurile parlamentare, discuțiile nu s-au încheiat încă, însă doresc să menționez cele mai importante teme. Un subiect foarte important se referă la costuri. Costurile pentru cetățeni. Aici am primit foarte multe amendamente. Pe de o parte, se spunea că ar trebui să nu există niciun fel de costuri, aceste conturi ar trebui să fie întotdeauna gratuite. Și am primit și amendamente care vorbeau despre un, uh, o sumă minimă pentru uh, condurile acestea. Propunerea mea ar fi să spunem că de regulă, aceste costuri ar trebui să fie gratuite. Respectiv, dacă există costuri, acestea să fie rezonabile. Nu vine acum termenul în germană în minte, dar cred că a înțeles toată lumea ce am vrut să spun. Așa, este, așa se întâmplă mereu, este dificil când lucrezi în engleză și franceză și apoi trebuie să te exprimi în limba ta maternă. Un uh, alt subiect care ne-a preocupat a fost cum tratăm subiecte precum cele care se referă la accesul la un cont care în mod justificat poate să fie interzis, respectiv în cazuri în care se vorbește de finanțare de terorism, spălare de bani sau alte activități asemănătoare. A fost vorba despre dacă trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri în acest raport sau să facem o trimitere la legislația în vigoare. Am căzut de acord în final să ne referim la legislația în vigoare și anume că în aceste situații, sigur că un cont uh, poate să fie suspendat pentru a evita ca printr-o asemenea ușă uh, să fie finanțate activități teroriste sau să fie spălați bani. Este o întrebare foarte importantă pe care nu putem să nu o, nu puteam să nu o luăm în considerare. Apoi, am discutat despre o altă întrebare importantă. Este foarte important să punem accentul și asupra unui alt aspect, și anume dacă un cont de bază este creat, băncile nu trebuie să fie obligate să oblige la anumite asigurări sau să impună alte condiții. Acest cont de bază trebuie să rămână un cont de bază cu adevărat un alt subiect uh, asupra căruia nu am căzut într totul de acord uh, și nu știm exact cum să-l tratăm, se referă la legătura pe care trebuie să o aibă cetățeanul cu un stat atunci când uh, un cont de bază este creat. Iar propunerea mea a fost să există o legătură a persoanei care deschide contul cu statul în care se află, însă întrebarea care se pune este în ce măsură poate fi acest lucru demonstrat, pentru că noi vrem să evităm un lucru și este vorba despre ceea ce ne-au uh, povestit studenți, de exemplu, atunci când se închiriază o locuință, uh, de multe ori se spune uh, nu se poate, nu aveți cont. Iar la bancă li se spune eh, nu puteți deschide cont la noi pentru că nu aveți adresa aici. Asemenea subiecte vrem să evităm și de aceea trebuie să ne asigurăm că găsim o soluție rezonabilă. Am uh, propus uh, mai multe formulări și sunt curioasă să văd care va fi decizia raportorilor din umbră, respectiv ce vor spune despre acest lucru. Un alt subiect foarte important este modul în care abordăm rezolvarea litigiilor, respectiv uh, a reclamațiilor colective. Și în acest punct am căzut de acord, pentru că în acest moment există o legislație care uh, este în lucru și nu vrem să o anticipăm. Nu știu dacă mai sunt alte lucruri importante, dar mi-ar putea aminti raportorii din umbră dacă am uitat ceva important. Cu aceasta doresc să dau uh, colegilor mei cuvântul. În primul rând, raportorilor din umbră. Din partea PPE, Hans-Peter Mayer s-a scuzat, dar uh, domnul N. îl uh, înlocuiește. Da, știm. Stimată doamnă președinte, Domnule Hans Peter Mayer m-a rugat să înlocuiesc în această dimineață, de aceea, în mod excepțional, uh, voi face acest lucru și mă voi adresa dumneavoastră în limba germană. Cred că cuvântul pe care l-ați căutat înainte era vernünftig pentru rezonabil în limba germană. Domnul Mayer mă roagă să vă transmit următoarele. Vă mulțumesc pentru amendamentele de compromis. Majoritatea pot fi susținute de PPE. Noi suntem cu toții pentru un cont bancar de bază. Acesta ar trebui să fie gratuit sau disponibil la costuri rezonabile. totuși ar trebui să fim realiști. Sigur, băncile nu trebuie să câștige, să aibă profit pe baza acestor conturi bancare, dar nu putem uh, obliga băncile să pună la dispoziție conturi gratuite. Conturi de bază se poate transforma într-un cont mai complex și atunci sigur că pot apărea și alte coste. Vorbim aici despre plăți care pot fi făcute prin internet, respectiv plăți uh, făcute prin telefonul mobil, cu toate că asemenea opțiuni din punctul meu de vedere nu mai țin de un cont bancar de bază. În asemenea situații nu mai putem vorbi despre un cont uh, gestionat gratuit, dar uh, cred că costuri adecvate, costuri rezonabile ar fi o formulare potrivită. În plus, se vorbește aici despre indivizi, respectiv de grupe de persoane um, mai slabe din punct de vedere social, um, categorii precum uh, persoane ale străzii, studenți și așa mai departe. Cred că acest lucru ar trebui să fie numit într-un considerent și anume că nicio categorie socială nu trebuie să fie discriminată și toată lumea trebuie să beneficieze de acest cont bancar de bază, respectiv de deschiderea posibilitatea deschiderii acestuia. Um, de asemenea, um, mai așteptăm amendamente în ceea ce privește propunerile făcute de domnul Ole Schmidt de eliminarea anumitor pasaje propuse de doamna Gebhardt și, în final, um, suntem cu toții de acord că consumatorul trebuie să fie în cunoștință de cauză și să beneficieze de toate informațiile în ceea ce privește respingerea deschidere unui cont. Însă credem că să se vorbească de uh, recurs colectiv aici uh, ar însemna să se meargă puțin cam departe. Nu știm exact uh, ce înseamnă RL, scrie uh, domnul Mayer aici. Această abreviere, a, cred că înseamnă directivă. Richtlinie. Nu vreau să anticipez, recursurile colective vor fi uh, numite în continuare în titlu, însă un recurs colectiv nu este uh, posibil aici, pentru că până la urmă este vorba despre o reclamație individuală. Cele 10 amendamente de compromis mai pot fi îmbunătățite, însă uh, majoritatea, mai puțin amendamentul 10 de compromis, pot fi susținute de PPF. Mulțumesc, domnule Ainer, pentru uh, explicațiile dumneavoastră. Mulțumesc și pentru ajutorul în traducere. Sunteți foarte amabil. Cred că nu vom întâmpina greutăți prea mari. Și acum uh, dau cuvântul lui Ole Schmidt din partea ALDE. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să fiu eu însumi, ceea ce câteodată este complicat. Cred că acest raport este bine redactat, v-am spus acest lucru în seara când am discutat și sunt de acord cu amendamentele de compromis. Am avut câteva discuții legate de cât de mare va fi sarcina asupra băncilor, ce fel de taxe sunt uh, oportune, ce risc financiar își asumă băncile. Aceasta este una dintre ideile mele de bază, pentru că, bineînțeles că propunerea este una controversată. Dacă considerăm că un cont bancar de bază este un drept al consumatorului, pe piața internă pe care încercăm să o creăm acum, dacă suntem convinși de acest lucru, atunci cred că toată lumea ar trebui să aibă posibilitatea să aibă un cont în bancă. De aceea, nu cred că ar trebui să plasăm bariere suplimentare pentru cei care își doresc un asemenea cont. Este păcat că statele membre au făcut atât de puțin pentru a pune la dispoziția cetățenilor instrumentele atât de necesare. Dacă vom avea un text cu care putem fi de acord, după părerea mea, partea cea mai importantă, importantă ține de ceea ce a spus colegul în germană, Angemessene vernünftige, adică cuvântul rezonabil, ceea ce apărea în textul dumneavoastră de la bun început, doamnă președinte. Cred că ar trebui să convenim asupra acestui termen și cred că asta a spus și domnul Mayer prin intermediul colegului Engel. Pentru că acesta este lucrul esențial. Dacă trebuie să discutăm ulterior cu băncile și cu asociația băncilor, de fapt, va fi altă problemă. Problema uh, cheie este pe ce bază este fundamentat acest cont bancar de bază. Pentru că uh, era acolo o mențiune legată de o legătură demonstrată. Asta mi se pare o barieră suplimentară. Ar trebui să fie cât de ușor posibil să poți să-ți deschizi un cod, cont în bancă. Acestea sunt ideile mele și ceea ce îmi doresc. Este vorba de câteva idei controversate. 1. Dacă este vorba de o problemă la nivel comunitar. 2. Dacă este o problemă pentru statele membre și trei, dacă putem obliga băncile să aibă aceast, acest serviciu. Pentru mine, la mine, pentru mine răspunsul este da la ambele întrebări. Trăim într-o altă lume astăzi și cred că ar trebui să acționăm în acest sens. Dacă statele membre nu au făcut nimic până acum, cel puțin majoritatea dintre ele nu, atunci cred că noi ar trebui să acționăm la nivel european și colegului meu din spate de aici, socialist sau liberal, nu știu, nu știu dacă este o părere socialistă sau liberală, pentru că am discutat ieri în legătură cu aceste orientări și cu faptul că se cam încale ca acum, cred că putem să spunem că aceste propuneri se leagă și de ideile lui Mario Monti, pentru că una dintre solicitările sale pentru crearea unei uh, piețe unice a fost uh, aceasta. Așadar, felicitări, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, domnule Schmidt. Și acum voi da cuvântul doamnei Turinen din partea verzilor. Nici ea nu este, nu este nimeni din partea verzilor. Așadar, domnului Dajan din partea GUE. Mulțumesc. o să-l induc în confuzie și mai mult pe domnul Schmidt, mm, pentru că voi spune că sunt de acord cu ceea ce a spus. Mi se pare un raport foarte bun. Delegația mea va fi foarte flexibilă în legătură cu compromisurile care mi se par bune. Am câteva comentarii totuși. Însă, în general, grupul Stângii Unite este de acord cu compromisurile. În primul rând, cuvântul rezonabil, termenul rezonabil. Verzii au depus un amendament prin care se spune că banca nu poate să ceară rambursarea unor costuri mai mari decât uh, cele reale. Pentru că dacă nu spunem acest lucru, judecătorii vor decide ce înseamnă cuvântul rezonabil. Cred că adăugarea acestei formulări ar fi utilă. După aceea, trebuie să fim precauți cu legătura cu statele membre. Este foarte dificil să descriem toate situațiile în care cineva ar putea să necesite un cont în bancă. În unele state, dacă vrei, cauți un loc de muncă, poți să faci acest lucru timp de trei luni. Și dacă nu găsești un loc de muncă în trei luni, nu știu ce se întâmplă. Însă dacă ai o familie într-un stat membru și un membru al familiei decedează, poate ar fi util să existe conturi în bancă, pentru că nu există același sistem în uh, toate statele membre. Eu am un cont foarte simplu în țările de jos, însă asta nu înseamnă că pot să fac orice tip de tranzacții în alte state membre. Dacă demonstrezi că ai un fel de legătură cu un stat, mi se pare că este un criteriu dificil și de demonstrat și nu mi se pare că este o cale foarte bună. În legătură cu ceea ce a spus domnul Mayer cu EDR și ODR, mi se pare dificil să introducem dezbaterea respectivă în raportul actual. Noi trebuie să găsim acum o modalitate ca un client căruia i se refuză deschiderea unui cont să poate să atace această decizie. În ceea ce mă privește, există puține probleme majore restante aici și de aceea puteți să contați pe susținerea grupului nostru. Uh, Mulțumesc, Nis. Observe că nici ecr nu este reprezentat. Ba da, am cer scuze, domnul Heșnic. Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Îl reprezint pe domnul Ashley Fox, care din păcate nu a putut fi prezent și își trimite scuzele. Voi prezenta poziția sa și voi da citire notițelor sale în legătură cu raportul pe care îl discutăm. Grupul conservatorilor și reformiștilor susține o protecție mai puternică pentru consumatori. De aceea susținem accesul la un cont de plăți de bază. Nu considerăm totuși că o propunere legislativă este cea mai bună modalitate de a atinge acest scop. Considerăm că statele membre pot să ajungă la aceste obiective singure, după cum demonstrează acordurile voluntare în anumite state membre, prin care băncile se angajează să acorde acces la conturi bancare de bază. Vrem ca Comisia să se asigure că au fost luate în considerare toate celelalte opțiuni înainte de a introduce o propunere legislativă și că se ține cont de principiul subsidiarității. Aceasta este prima idee. A doua. Este foarte important ca statele membre să dețină flexibilitatea în implementarea accesului la un cont bancar de bază. Și de aceea susținem amendamentul 41 al doamnei Gebhardt nu dorim să fim prescriptivi, stabilind termenii, cum ar fi prețul sau uh, caracteristicile contului, pentru ca statele membre să poată adapta aceste condiții la piața locală. Am putea să acceptăm un compromis prezentat de doamna Gebhardt, care uh, solicită că aceste, aceste conturi ar trebui să fie preferabil gratuite. În acest caz, unul sau mai mulți furnizori ar trebui să ofere asemenea conturi, însă uh, nu trebuie să, sta, să obligăm băncile. Sunt de acord cu domnul Mayer că, trebuie să că un utilizator trebuie să demonstreze o legătură cu un stat membru pentru a-și deschide un cont acolo. Orice drept la cont trebuie să fie înlocuit cu prevederi dovedite. De asemenea, considerăm că instituțiile nebancare au un rol de a, au un rol în acordarea unor al, mijloace de plată alternative, cum ar fi carduri de plată. Aceste uh, carduri ar putea avea aceleași facilități ca și uh, un cont de bază, așa anume uh, să se poată plăti un salar în acest uh, cont și să se poată facă plăți. Sunt cuvintele lui Ashley Fox, însă din câte înțeleg este deschis către compromisul propus. Uh, mulțumesc! Din partea FD, domnul Raportorul din umbră nu este aici, nu este nimeni din grupul său parlamentar, apoi uh, ceilalți deputați, mai dorește cineva să ia cuvântul, înainte să dau comisiei cuvântul. Domnul Pele, de la Comisia Europeană, vă rog. Doriți să luați cuvântul? Madam Chair, I mean we... O să fiu succint, mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim uh, Comisiei și dumneavoastră pentru munca excelentă care a fost desfășurată pe baza acestei inițiative. Așa cum am spus și la trecut, așteptăm cu interes rezoluția și raportul. Înțeleg uh, că votul final uh, se va desfășura la începutul lui iulie sau la finalul lui iunie, deci e foarte important, mai ales în vedere poziția noastră asupra chestiunii. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank! Mulțumesc! În calitate de raportoare doresc să fac câteva observații. În iulie dorim să ajungem cu raportul uh, la plenară. Sigur că acest lucru depinde de uh, comisia responsabilă pe fond. Săptămâna viitoare, pe 8 mai, aici la comisie va avea loc votul și sper că la comisia uh, responsabilă pe fond să se preia multe lucruri din cele pe care le vom decide pentru că avem aici o colaborare consolidată și acest lucru este absolut necesar. Însă, înainte de a menționa calendarul, doresc să reacționez la câteva puncte care au fost exprimate de colegii noștri. În primul rând, în ceea ce privește necesitatea unei legislații în acest domeniu. În această comisie ne bucurăm de un consens larg pentru că am observat că atât Comisia Europeană, ă, că Comisia Europeană acum mai bine de un an a încurajat statele să acționeze, însă statele membre nu au făcut nimic. Și noi nu putem să acceptăm pur și simplu în acest fel acest lucru. Am dat posibilitatea statelor membre de a acționa, nu au făcut nimic, de aceea trebuie să ă, acționăm noi de la nivel european pentru a ca lucrurile să se miște puțin pe această direcție. Iar în ceea ce privește costurile, așa cum v-am propus și în compromisurile mele, voi rămâne la formularea mea inițială, prin care spun că aceste costuri bancare de bază ar trebui să fie deschise cu cât se în măsura care se poate gratuit, respectiv să existe costuri uh, adecvate, rezonabile. Raportorii din umbră au vorbit despre un maxim, o sumă maximă, uh, 12 euro sau altă sumă. O asemenea, un asemenea prag mi se pare um, dificil de introdus pentru că nivelul veniturilor din diferitele state membre sunt foarte diferite. Pentru Germania, un asemenea prag nu ar reprezenta mulți bani, dar poate pentru România ar fi foarte mulți bani. De aceea, cred că nu ar fi uh, potrivit să procedăm în acest fel, ci să spunem uh, costuri uh, adecvate, costuri rezonabile, astfel încât să se țină cont și de nivelul de preț din fiecare stat membru. Cred că aceasta ar fi soluția mai potrivită, de aceea doresc să rămânem la formularea mea inițială. În ceea ce privește legătura cu uh, statul, încerc să vin puțin în uh, întâmpinarea PPE-ului și spun cât se poate de clar că nu poate să existe o legătură care poate fi dovedită pentru că uh, nu avem încă acest pro- pentru că nu avem această problemă. Avem studenții care nu au adresă în uh, statul respectiv, dar care au nevoie de acces la bancă. De aceea um, trebuie să formulăm lucrurile foarte clar, astfel încât toate categoriile să fie implicate dacă mă aflu într-o țară în concediu și doresc să îmi deschid un cont sau dacă sunt student sau uh, o persoană în căutarea unui loc de muncă, această legătură ar trebui să fie suficientă, astfel încât să putem spune că accesul la un cont bancar de bază este dat. În felul acesta, cred că putem soluționa lucrurile și propunerea mea vine cu această soluție și cred că este una acceptabilă. În ceea ce privește uh, litigiile și recursul colectiv, acestea sunt niște propuneri pe care le-am uh, preluat din propunerea Comisiei. Cred că dacă Comisia Europeană propune așa ceva, de ce să renunț eu la asta? Doresc însă să uh, sublinie ceea ce a făcut Comisia Europeană în acest domeniu și să susțină acest lucru, cu toate că în formulare nu este vorba despre o uh, decizie preliminară care să anticipeze ceea ce facem noi în prezent în legislație, respectiv modificările pe care dorim să le aducem, ci mai degrabă spune că dorim să facem ceva pe această direcție, nu se regăsește mai mult în acest compromis și cred că acest lucru este corect așa, pentru că regulile pe care le creăm trebuie să oglindească legislația și să țină cont uh, uh, de situația generală iar în situațiile individuale trebuie să se clarifice totul uh, caz după caz. În ceea ce privește mobilul, de ce în România și Bulgaria există atât de multe persoane care nu au acces la un cont bancar de bază? De regulă, pentru că uh, nu există suficiente bănci. De aceea trebuie căutate alte căi, alte soluții de a oferi accesul la un cont bancar de bază. Vorbim aici de internet, de mobile banking și alte tipuri de servicii, pentru că nu vrem să obligăm băncile să deschidă filiale, care, lucru care presupune foarte multe costuri. Și nu dorim să generăm costuri suplimentare, ci pur și simplu dorim ca, uh, în condițiile date în statele membre, să căutăm soluțiile cele mai potrivite pentru statul membru respectiv. Și mie aceasta mi se pare soluția potrivită. De aceea ofer această posibilitate Pentru că știm că poate la un prim acces lucrurile nu sunt uh, văzute astfel. Cam acestea erau comentariile referitor la punctele pe care, le-am, uh, care au fost menționate. Vom vedea cum vom proceda mai departe, însă sunt convinsă și am încredere că vom reuși să obținem compromisuri bune. S-a văzut acest lucru și uh, în uh, urma discuției de astăzi. Vă amintesc că pe 8 mai vom vota pe marginea acestui dosar în comisie. Le amintesc raportorilor din umbră că îi rog ca până la prânz uh, să îmi trimite comentariile pe marginea textelor pe care le-am formulat pentru a putea lucra pe baza acestora și pentru a le putea trimite noile texte dacă este cazul. La comisia responsabilă de pe fond, uh, comisia ECON, se va vota pe 31 mai și probabil în iulie uh, raportul va ajunge pe ordinea de zi a plenarei. Deci mai avem uh, timp uh, până atunci și Comisia Europeană are timp să se mai pregătească și vom vedea cum vom proceda pe viitor. Vă amintesc de asemenea că este vorba despre un raport din proprie inițiativă, raport legislativ, deci Comisia Europeană Uh, se obligă să uh, se implice și este un subiect foarte important care merită toată atenția. Observ că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așadar uh, declar închei acest punct, încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct. Domnul Busutil este și el prezent. Vorbim aici despre tabloul de bord al pieței interne Domnule Busutil, dacă sunteți așa amabil încât să ne acordați atenția dumneavoastră, tocmai uh, v-am uh, solicitat atenția pentru a aborda raportul la care sunteți dumneavoastră raportor, tablouri de bord al pieței interne la 9.45. Nu, la 9.45 uh, este prevăzută votarea. Mai avem 3 minute, așadar vom uh, mai aștepta 3 minute până ajungem la vot, dar, domnule Busutil, acest lucru nu vă împiedică. Dacă doriți să mai spuneți câteva cuvinte pe marginea acestui dosar, să o faceți acum. Vă rog, domnule Busutil, dacă doriți, aveți cuvântul. Grazie, signora Presidente. Uh, se namel intervent tiegħi bil-Malti peress li Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în malteză pentru că Frank Engels, care este lângă mine, a spus că și-ar dori ca eu să vorbesc în malteză pentru că ar vrea să asculte această limbă și a spus că e mai interesantă și mai plăcută la auz decât uh, limba lui. Raportul pe baza căruia vom vota astăzi are 66 de amendamente. Unul dintre acestea a fost retras, iar alte și există și patru amendamente de compromis uh, printre acestea și aș vrea să vă informez, doamnă președinte, că vor fi și două amendamente orale. Unul dintre ele a fost înaintat de către mine și este un amendament uh, la amendamentul 38 și celălalt a fost înaintat de domnul Caras. Există și traducerea acestuia. Da, puteți să continuați, domnule Busutiu. Deci, două amendamente orale așadar. Unul se referă la... Este amendamentul meu pe care l-am înaintat față de amendamentul 38, iar cel de-al doilea a fost depus de domnul Caras. Este vorba de amendamentul 18b. Cred că putem trece imediat la vot, dar aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor raportorilor din umbră pentru sprijinul dumnealor în îmbunătățirea raportului meu față de prima mea prezentare a acestuia. Mulțumesc! Äh, möchten, äh, ja, bitte schön, Herr Correa. Mulțumesc, domnule Busutil, domnul Corea din partea socialiștilor. Muito Presidente. Eu queria salientar o bom espírito que reinou na negociação. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă aș vrea să subliniez um, atmosfera foarte bună în care, în care am uh, desfășurat uh, negocierile pentru elaborarea acestui raport. Însă, îmi pare rău de faptul că la uh, Amendamentul oral uh, față de amendamentul 38 este vorba de un context juridic foarte complex, a fost înaintat ieri și n-am avut timp să-l analizăm suficient, de aceea că am o oarecare reticență și uh, după 5 luni de dezbateri uh, fructuoase, aș vrea să știu de ce s-a depus un astfel de amendament atât de complex cu atâtea implicații juridice. Mulțumesc! Ähm, Mulțumesc. Doresc alți raportori din umbră să mai ia cuvântul. Se pare că nu este cazul, așadar putem să trecem la vot. Și înainte să trecem la vot, doresc să vă amintesc că după cele două voturi pe care le vom avea, vom avea și un vot referitor la propunerea coordonatorilor uh, de ieri seară, referitor la raportul doamnei Comi. Coordonatorii propun să obținem un acord în uh, primă lectură. Știți că trebuie să votăm acest lucru în comisie și avem nevoie de cel puțin 21 de membri ai comisiei care să fie în favoarea acestui lucru pentru a putea face asta. De aceea vom proceda astfel. După cele două uh, voturi, vă rog să nu părăsiți sala pentru că avem nevoie de, uh, vocile, de voturile dumneavoastră. Doamna Rule, majoritatea coordonatorilor, despre asta este vorba, nu s-a votat și știți foarte bine că eu am rezerve în această privință. Mulțumesc. Uh, rezervele noastre le-ați exprimat ieri seară și repet formularea pe care am folosit-o în această dimineață la începutul ședinței noastre și anume că după o discuție ceva mai lungă, coordonatorii au decis să facem o încercare. Nu spun că ați fost de acord, domnă Role, ci repet ceea ce am spus în această dimineață. Dacă îmi permiteți să vorbesc până la sfârșit, veți auzi ceea ce doresc să spun. Dorim așadar să facem o încercare pentru a încheia un acord în primă lectură și acest lucru a fost decis de o majoritate a coordonatorilor, pentru ca lucrurile să fie percepute cât se poate de corect. Este foarte corect și nu dorim să procedăm altfel. Deci, după cele două voturi prevăzute în ordinea de zi, vom vota și pe marginea acestui dosar. Bun. Acum uh, vom vota pe marginea dosarului uh, raportului domnului Busutil. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25 devine caduc. Amendamentul 27 uh, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral. Da, domnule Busutil, vă rog. Thank you, Madam Chair. The oral... Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul oral este următorul. Ar fi o continuare la amendamentul existent 38, care la final uh, avea, uh, ar avea următoarea propoziție adăugată. Face apel la Comisie să um, um, creeze o procedură de, neîncălcare, de încălcare a obligațiilor rapide și să consideră uh, crearea unui procuror privind viața internă care să, să pregătească procedurile de neîncălcare, de îndeplinirea obligațiilor independent după ce le pune în fața unei comisii, unei colegi. Mulțumesc, domnule Corea. Eh, justamente a, a figura nova de um, de um procurador. Tocmai această figură a procurorului care ar, ar pregăti procedura de încălcare a în obligațiilor. Nu e o chestie pe care să o pregătim cu 12 ore înainte. Eh, Mulțumesc. Sunt uh, de acord uh, pe deplin pentru că deja am avut um, o discuție pe acest subiect și pe acest document. Tocmai acest termen de procuror uh, este o problemă și cred că um, amendamentul ar face cumva o anticipare a dezbaterilor pe care încă nu le-am avut. Domnule Engel, sigur că da, vă dau cuvântul, dar ultimul, pentru că suntem la vot. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că am avut rezerve în principiu asemănătoare și apoi am discutat cu domnul Bosutil. pot să vă spun următorul lucru. Și poate și domnul Corea de Campos uh, și pe ceilalți pot să îi convin că acest lucru are sens. Am putea să punem ghilimele eventual pentru a caracteriza acest tip de om, însă, sigur, în, uh, într-un text legislativ nu putem face acest lucru. Vorbim aici to, de, to consider establishing. Asta nu înseamnă că se va întâmpla acest lucru mâine sau că se va întâmpla așa, ci că putem să ne imaginăm că se va întâmpla pentru a atinge un obiectiv politic. Și de aceea îi rog pe colegii Corea de Campus și pe ceilalți să nu se opună pentru că există multe posibilități care uh, sunt uh, oferite, astfel încât ceea ce lipsește din temeiul juridic să fie completat. Am spus că există doi colegi care sunt împotrivă. Este un amendament oral, nu putem să îl votăm astfel. Uh, puteți să vă gândiți pentru plenară dacă doriți să propuneți ceva și să discutați cu celelalte grupuri parlamentare. Așadar, trecem acum la amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la aliniatul 18 cu amendament oral din partea domnului Otmar Caras. După, uh, vom vota după amendamentul 56 acest lucru. Deci, amendamentul 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Henslick, vă rog. Bardzo Pani Przewodnicząca, Pan Otmar Karas Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Otmar Caras m-a rugat să citesc eu amendamentul său oral referitor la punctul 18b. Îl voi citi în limba engleză. And of associated partners. Este vorba despre importanța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 vreo solicitare de luare de cuvânt? Antonio? Nu? Bun, atunci uh, supunem la vot acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 și 4 și 5 împreună. Da? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 și 9 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Amendamentul 11. Vot electronic. A votat toată lumea? Domnul Busutil nu are cartela de vot. Numărăm un vot în plus. A mai uitat cineva cartela de vot? Nu este cazul. Deci, acum votul s-a închis și iată rezultatul. 20 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 a fost retras, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem vota 18 până la 23 împreună? Da? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, rezoluția astfel amendată, vot per total, vot prin uh, vot electronic. Domnule Busutil, da, acum uh, vă calculăm din nou la un vot suplimentar. A votat toată lumea, votul este închis. 31 pentru, 0 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, domnule Busutil, pentru un rezultat foarte bun. Și acum trecem la următorul vot, uh, raportul uh, doamnei Maria Irigoyen Pereș privind o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili. Maria, uh, dorești să mai ai cuvântul un minut? Un minut dorești să mai ai cuvântul? Nu? Buenos días, muchas gracias, presidenta. Simplemente quiero agradecer a todos los. Bună dimineața tuturor! Aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor pentru cooperare, cooperarea care a dus la elaborarea acestui raport. Cred că este un pas în direcția bună pentru protecția consumatorilor vulnerabili și pentru transformarea pieței Uh, interne într-una mai sigură. Deci, bineînțeles, este un pas către realizarea pieței interne a noastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la vot. Dacă nu mai dorește niciun raportor din umbră să ia cuvântul. Așadar, amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Cin 35 Antonio. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamente de compromis 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă. Cred că vom verifica electronic. Amendamentul 61, vă rog, verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 13 pentru, 15 împotrivă, deci se respinge. Iată că astfel 60 uh, devine caduc. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Ca amendament suplimentar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 și aceasta este o adăugire pentru. Trebuie să verificăm din nou electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 13 pentru, 16 împotrivă. Cu aceasta se respinge. 63 pentru. Vot uh, electronic din nou. Deschid votul. Votul este deschis, așadar. A votat toată lumea, votul este închis. Acum votul este închis. 15 pentru, 13 împotrivă, așadar se adoptă. Amendamentul 62, adăugire, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu acestea, celelalte amendamente referitor la acest aliniat devin caduce pentru că uh, sunt eliminate. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă. Votăm din nou electronic, verificăm electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. 15 pentru, 12 împotrivă, cu acesta se adoptă. Amendamentul 84, adăugire, pentru. Verificăm din nou electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 16 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 83 și acesta este o adăugire. Cine este pentru? Verificăm din nou electorii. Votul este deschis. A votat toată lumea. Închid votul. 18 pentru, 10 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 se este și el adoptat în acest fel. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. să adoptă. 88 pentru. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 16 pentru, 13 împotrivă. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 94 pentru. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 17 pentru, 12 împotrivă se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, am uitat un amendament, numărul 98, care era înaintea lui 107, o adăugire la amendamentul de compromis numărul 9 și trebuie votat ca atare. Deci, amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 13 pentru, 16 împotrivă, se respinge. Acesta a fost 108, da? Nu, 111. Acum trecem la 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Votăm electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. 13 pentru, 16 împotrivă, se respinge. 126, adăugire, pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133 pentru. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Declar votul închis. 13 pentru, 16 împotrivă, se respinge. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Compromisul 13. Ați început să obosiți. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Pentru. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 18 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă. 146. Cine este pentru? Nu. Îmi cer scuze. Următoarele amendamente devin caduce. 143. Așadar, votăm 143 ca adăugire. Cine este pentru? Votăm electronic, verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 13 pentru, 15 împotrivă, se respinge. 142. Verificare electronică, vot electronic. Votul este deschis, a votat toată lumea. Votul este închis. 12 pentru, 16 împotrivă, se respinge. 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Verificăm electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. 15 pentru, 12 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, tot electronic. Deschid votul. A votat toată lumea. Votul este închis. 13 pentru, 16 împotrivă, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Ca adăugire. Cuvântul agenda trebuie să fie adăugat. Cine este pentru? Verificăm electronic. A votat toată lumea, votul este închis. 14 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum uh, votăm pe marginea rezoluției astfel amendată. Cine este pentru? Ah, nu, vom face un vot electronic pentru că trebuie să uh, luăm notă de rezultat, deci des, votul este deschis, a votat toată lumea, votul este închis. 28 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Doamnă Perez, felicitări pentru activitatea dumneavoastră și rezultatul foarte bun. Așadar, mai avem un vot, cel referitor la propunerea coordonatorilor Vă rog frumos să păstrați liniștea în sală pentru a putea fi auzită. Acordul referitor la First Reading Agreement în ceea ce privește raportul doamnei Comi. Trebuie să facem un vot electronic, de aceea vă rog să faceți acest lucru. Votul este deschis. A votat toată lumea. Da? Să Așadar închei votul. 25 pentru, 0 împotri 0 împotrivă 3 abțineri. Cu aceasta, Comisia a decis să încercăm să ajungem la un acord în prima lectură. Vă mulțumesc, cu aceasta am încheiat voturile și dau acum, predau acum președinția doamnei Barbara Weiler.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 Dragi colegi, vom face o scurtă pauză și vom încerca să îi avem uh, aici prezenți pe raportorii, respectiv raportorii din umbră, pentru următorul raport. Așadar, încercăm să îi adunăm aici și pe raportorii din umbră. So, ich denke, wir fahren weiter. Wir versuchen auch. Cred că am reușit să ne reunim. Vom încerca să trecem prin toate punctele de pe ordinea de zi. Um, mai avem trei de discutat, dar acum uh, propun să trecem la următorul raport. Doamna Weisgerber, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Este vorba despre nivelul sonor al autovehiculelor. Mulțumesc, uh, doamnă raportor. Este un alt... Ah. diesmal geht es um, ähm, nicht um den Umweltschutz vordringlich, sondern es geht hier jetzt um den Gesund. Nu vorbim aici despre protecția mediului, ci de protecția sănătății. Raportele din trecut äh, priveau substanțe dăunătoare, însă acum punem accentul pe protecția sănătății. Avem nevoie de motoare care să nu facă atâta zgomot. Organizația Mondială a Sănătății a conchis că nivelul de zgomot constant poate să promoveze boli cardiace, insomnie și tinnitus pentru milioane de cetățeni mai mult decât 44% din toată populația uh, Uniunii Europene este expusă la niveluri de zgomot mai înalte de 55 de decibeli. Reducerea uh, zgomotului traficului ar putea duce la o îmbunătățire a calității vieții pentru mulți cetățeni europeni. Propunerea Comisiei prevede ca pentru camioane și uh, vehicule comerciale să se introducă o limită separată, se încearcă separarea claselor de vehicule. Uh, asta, acest lucru a fost făcut în trecut, însă acum există o singură categorie. Vor exista două faze. Reducerea nivelurilor sonore va începe peste 2 ani și în 5 ani de acum înainte va interveni a doua fază. Nu este o perioadă foarte îndelungată, dar reducerea va fi de 25% în nivelul zgomotului. Se introduce un punct nou și anume o metodă conformă de testare a nivelului sonor. Trebuie să se țină cont mai mult de uh, stilul de condus al, uh, în, în special în orașe, unde uh, comportamentul de accelerare are loc mai frecvent. Astfel s-a ajustat procedura de testare. Vă voi spune acum câteva dintre ideile mele. Comisia de Mediu a propus un calendar destul de strâns. Vor să voteze în 10 iulie pe acest raport, așadar trebuie ca calendarul nostru să fie și mai strict. Așadar, va trebui să lucrăm mai repede decât până acum Săptămâna trecută am depus primul, prima versiune pentru traducere și după masa aceasta voi putea să trimit versiunea raportorilor din umbră în limba engleză. Celelalte traduceri nu sunt încă disponibile, dar vor fi disponibile în curând. Aș dori să pun accentul pe aspectele care sunt foarte importante pentru comisia noastră în ceea ce îi privește pe consumatori. În primul rând, informația acordată consumatorilor. După cum știți, aceasta este atribuția noastră, protecția consumatorilor, așadar avem nevoie de mai multă transparență, mai, multă, mai multe informații pentru consumatori. Am încercat să facem acest lucru într-o serie de domenii. Avem uh, etichetări în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, și avem etichete privitoare la nivelul de poluare sonică al uh, pneurilor. Însă nu există până acum un plafon. Cred că consumatorii ar trebui să fie informați în mod foarte clar prin etichetare vizibilă. Trebuie să avem o atitudine strictă aici și pe alte teme etichetele cu privire la dioxid de carbon nu apar în directivă, așadar am introdus un pasaj prin care obligăm Comisia să uh, propună o directivă de etichetare privind emisiile. Poate că în acest sens am putea să introducem și o referire la nivelul sonor este foarte important pentru că vehiculele comerciale și de transport de marfă um, sunt deja vizate, autorității locale din țările de jos, de exemplu, uh, spun că au decis că camioanele pot să folosească doar anumite străzi ale orașelor și nu pot să depășească anumite niveluri sonore este un lucru foarte bun și uh, este bine ca și cetățenii noștri să fie informați. Foarte multe mașini uh, sportive sunt cumpărate pentru că fac foarte mult zgomot, însă în ceea ce privește camioanele și vehiculele comerciale, informația cu privire la uh, nivelul de zgomot este foarte utilă. Vorbim și de o perioadă de tranziție, pentru că Comisia a uh, sugerat două etape de 2 ani și de 5 ani, nu mi se pare suficient. Cred că trebuie să reducem nivelul de zgomot și mai mult pe termen mai lung. Asta înseamnă că vom avea o protecție a sănătății consumatorilor mai bună și în același timp o certitudine juridică pentru producători. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, Parlamentul a susținut un aranjament pe termen mai lung și facem o sugestie similară și în acest caz pentru, a, pentru ca cetățenii să vadă direcția în care mergem. Un alt punct important este că trebuie să facem o diferențiere mai mare între tipul de uh, autovehicule și valorile limită. Comisia lucrează pe anumite clase de vehicule cu niște tabele foarte complexe în anexă. De aceea comisia a fost criticată pentru că nu a diferențiat în, în mod adecvat între anumite tipuri de autovehicule în anexă. Așadar, eu propun categorii și subcategorii în cadrul fiecarei categorii principale pentru a putea să ajustăm aceste valori limită mai bine la tipul de vehicul auto. Pentru a avea o contribuție realistă, reală la uh, reducerea nivelului de zgomot. Am vorbit cu mulți actori implicați și cu cei din industrie și este vorba de o abordare complet nouă, cu o diferențiere mai mare, bazată, bineînțeles, pe avizul experților. Dacă o veți examina mai îndeaproape, veți vedea că apare o altă noutate, diferențierea între vehiculele comerciale și autovehiculele pentru uz privat. Avem un ciclu de viață diferit pentru fiecare tip de autovehicul și ar trebui să se facă o distinție în funcție de număr de ani, numărul de ani de utilizare, distinție între autoturisme și autovehiculele comerciale nivelul de uh, zgomot ar trebui să fie testat din punct de vedere al consumatorului. Acest lucru implică costuri mai ridicate, însă trebuie să vedem lucrurile și din punctul de vedere al consumatorului, pentru că anumite tehnologii utilizate pentru reducerea nivelului de zgomot au uh, efecte secundare. Se poate schimba designul unui motor Există o tehnologie numită încapsulare prin care motorul este încastrat, prin care se reduce zgomotul, dar crește riscul de incendiu din cauza creșterii temperaturii. În interesul consumatorilor ar trebui să fim foarte precauți și să, atunci când introducem niveluri maxime. În ceea ce privește mașinile electrice, în Germania mass media a pus accentul pe acest aspect al propunerii. Ehm, propunerea are dreptul să spună că există pericole, de exemplu, persoanele nevăzătoare, pietonii nevăzători ar putea să nu audă o mașină care se deplasează cu viteză redusă. Așadar, există un pericol pentru pietonii nevăzători. Cu toate acestea, iau notă că nu, e, că nu există nicio cerință obligatorie legată de eh, limitele de zgomot pentru mașinile electrice, ceea ce ar putea reprezenta o problemă în funcție de aplicarea diferită în fiecare stat membru. S-ar putea să se adauge un semnal sonor um, unei mașini electrice, de exemplu, un sunet tipic animalelor. Așadar, Aici am considerat că este nevoie de cooperare aprofundată, pentru că este vorba de o temă care ține de sănătate. Vrem să. Pentru că în cazul autovehiculelor electrice avem nevoie de un anumit uh, nivel de zgomot, într-o... Totuși, aici vorbim despre o directivă în care încercăm să eliminăm zgomotul din câte știu eu, Consiliul este dispus să folosească co- cooperare aprofundată, dar nu la articolul 50, așa numita procedură Hughes. Ehm, comisia Envy vrea să voteze direct în plenară și însă mie mi se pare foarte clar că noi suntem comisia responsabilă aici pentru că este vorba de o temă care ține de protecția consumatorului, de protecția sănătății consumatorului pe piața internă. Am avut un schimb, un prim schimb de opinii cu raportorii din umbră. Vom avea o nouă discuție în data de 8 mai și vom avea termenul pentru amendamente 15 mai. Așadar, colegii, eh, îi rog pe colegii din celelalte grupuri să se gândească la amendamentele pe care vor să le depună până la următoarea noastră întâlnire. Votul va avea loc în 21 iunie, deci destul de curând, pentru a permite Comisiei Envi să voteze în 10 iulie. Așadar, sper că vom putea să ne spunem opinia. Vă mulțumesc, spune președinta, foarte um, interesante idei. Doamna Val, am um, început fără dumneavoastră, însă am terminat voturile mai repede și am vrut să profităm de acest timp. Domnul Manders a plecat, se întoarce? Se va întoarce. Atunci, haideți să trecem la următoarea raportare din umbră, doamna Vestfale. Mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc doamnei Weisgerber Ați început mai devreme, însă discuția este uh, interesantă în continuare. Am câteva întrebări pentru comisie, din păcate nu sunt aici reprezentanții comisiei. Sper că aceste întrebări vor fi transmise. Salut propunerea comisiei care anunță începutul luptei împotriva uh, nivelului sonor al autovehiculelor. Cu toții știm cât de important este, cât de deranjant este nivelul de zgomot de pe străzi pentru cei din orașe și pentru cei care locuiesc în orașe. Este o idee bună să sugerăm noi proceduri de testare care să fie mult să fie mai adaptate decât procedurile anterioare pe propunerea comisiei în sine am avut câteva întrebări. Nu am putut să ascult tot ceea ce a spus doamna Weisgerber, dar consider că a ridicat teme similare. În primul rând, aș dori să știu dacă este adevărat că propunerea se va aplica și autovehiculelor mai vechi pentru că autovehiculele actuale uh, sunt, corespund, dar autovehiculele mai vechi nu au fost luate în considerare. Începând uh, categorisirea vehiculelor începând cu anul, anul 1985. Uh, este o idee bună pentru că doar 25% dintre vehiculele înregistrate, înmatriculate datează de la acea dată. unii ar putea considera că Ehm, test, procedura de testare ar putea fi manipulată. Ce facem acolo? În al treilea rând, care sunt valorile pe care le folosim acum, valorile limită? Așadar, pentru vehiculele din categoria M1 și M2, ar trebui ca, poate că aceste grupe ar trebui să fie divizate în mai multe grupe majoritatea zgomotului este generat de autovehicule de 125 de kW pe tonă. Deci, uh, ca exemplu, un Volkswagen Golf GTI. Însă există mult mai multe alte tipuri de autovehicule. Întrebarea mea este dacă aceste noi grupe trebuie să fie luate în considerare. Acestea sunt întrebările de ordin tehnic, însă mai am și un comentariu general în legătură cu valoarea propunerii comisiei. Pentru că nu mi se pare că este evidentă în multe cazuri în Cartea Verde în legătură cu poluarea sonoră din 1996, Comisia spunea că 20% din populația europeană suferă de, în urma nivelului ridicat de zgomot. Așadar, Comisia a clasificat sursele zgomotului și a redus autoriz- numărul de autorizări autorizărilor pentru autovehiculele care produceau un nivel ridicat de zgomot. Însă reducerea zgomotului a fost doar de 2-3 decibeli și, și au apărut alte surse de zgomot care, dacă ar fi eliminate, ar putea duce la o reducere de 5 până la 10 decibeli. Așadar, apare din nou problema infrastructurii. lucru care este reglementat de către autoritățile locale și regionale. Cu toții știm că există probleme cu bugetul autorităților locale. Acestea au bugete foarte mici în momentul actual. Așadar, le este dificil să acționeze pentru a reduce nivelul de zgomot la care sunt supuși cetățenii lor. Um, o altă modalitate ar fi autorizarea de gen autovehiculelor. Vă mulțumesc. Da, kommt aber gleich. Ähm, macht nichts. die Anfragen müssen dann sowieso nicht. Mulțumesc foarte mult. Comisia nu este încă acum, însă comisia ne poate răspunde și săptămâna viitoare sau după aceea, madame Nărul. Aș vrea să mulțumesc uh, raportoare pentru că a insistat uh, asupra importanței acestei chestiuni pentru comisia noastră, pentru că uh, nu, e doar o, nu ține doar de comisia ENVI. Și vreau încă dată să vă mulțumesc pentru că ați pus uh, accentul pe informarea consumatorilor. Este foarte importantă, mai ales pentru noi și de asemenea este o idee bună să se propună obiective pe termen lung pentru a avea o abordare mai fiabilă. În ceea ce privește clasele de vehicule, aici n-aș avea prea mult să vă spun pentru că ar trebui întâi să văd propunerea, să o verific și apoi mai trebuie să vedem um, ce consideră și Comisia Envi, cum putem să ajungem la un acord cu aceasta. Și pentru a termina în ceea ce privește zgomotul artificial este um, adevărat că este o chestiune care ține, într-adevăr, de competența comisiei noastre, dar în ceea ce privește vehiculele electrice, ar trebui mai degrabă să punem uh, accentul pe reducerea zgomotului, să nu, uh, se, să nu crească prea mult nivelul acestora și ar trebui să avem poate ceva comparabil Dar altfel, uh, cred că vom avea o cooperare foarte bună. Domnule Manders, veniți tocmai la timp. Și puteți deja să luați cuvântul. Doriți așadar să luați cuvântul? Nu doriți? A, susțineți propunerea. Iată că a sosit și comisia între timp.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 Ja gut, ähm, dann will ich das gerne tun. Also zunächst einmal... O să revin cu întrebarea mea. O să o repet. Bine, nu o să repet chiar tot. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această propunere, pentru că eu consider că această tentativă de combatere a poluării sonore uh, reprezintă o abordare foarte bună. Însă, anumite elemente din propunerea comisiei ridică anumite întrebări din partea comisiei noastre. În primul rând, aș vrea să știu dacă este adevărat că în această propunere v-ați bazat pe tipuri de vehicule deja depășite, pentru că există uh, noi tipuri de vehicule, cel puțin industria ne face acest lucru, care nu au fost luate în considerare. Și uh, din câte am înțeles, uh, s-a analizat situația din 85, adică de acum 27 de ani. Se pare că pe aceasta va fi bazat, pe când vehiculele din acea perioadă nu reprezintă decât 25% dintre vehiculele înmatriculate în acest moment. În vreau să știu dacă metodele de test n-ar putea um, cumva să aibă o bază greșită. Și apoi aș mai dori să aflu care este legătura între uh, tot ce am spus până acum și valorile pe care le-ați obținut, pentru că de asemenea am, am auzit că datele de care ați dispus ar trebui să fie revizuite pentru uh, categoriile de vehicule M1, M2 și N1, M2 și N3. Am înțeles valori de 125 de kW pe tonă, dar mai sunt și alte tipuri de vehicule care nu pot fi incluse în categoriile menționate mai devreme. Și dacă este adevărat, atunci de ce nu s-a luat în considerare o clasă suplimentară de vehicule? Iată, acestea sunt întrebările pe care le am față de propunerea Comisiei și de asemenea trebuie să ținem cont că mai sunt și alte categorii de uh, zgomot care nu sunt generate de ce ați menționat dumneavoastră, cum ar fi, de exemplu, um, calitatea drumurilor, um, a asfaltării acestora. Acum, și eu aș vrea să pun uh, câteva întrebări. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre uh, propunerea mea pe care o să vă o rezum acum. Sunt uh, de acord cu ce a spus doamna Vesfal, pentru că aici uh, există un tabel care ține seama de uh, vechile clase de vehicule și eu am, aș dori să introduc noi categorii de vehicule și aș vrea să întreb Comisia ce părere are despre această propunere a mea și apoi o altă chestiune uh, mai este vorba și de reducerea zgomotului la sursă și atunci trebuie să fie luate în considerare și alte probleme. Și apoi aș vrea să întreb uh, despre ce consideră um, Comisia în ceea ce privește introducerea unui obiectiv pe termen lung, pentru că eu cred că ar trebui să uh, avem o abordare pe, pe termen mai lung uh, um, astfel încât să existe cumva și o, o siguranță juridică pentru industrie. Și de asemenea aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre sistemul de etichetare în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, în ceea ce privește anvelopele și așa mai departe. Deci aș dori uh, poate ca propunerea, ca comisia să vine și cu o propunere în ceea ce privește etichetarea și apoi poate într-o anexă să fie luate în considerare și vehiculele um, electrice. Deci să vedem exact care ar trebui să fie nivelul de zgomot. Deci acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul pe această temă? Nu. Atunci dau cuvântul Comisiei. Mersi, Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea făcută de comisie acoperă toate vehiculele. Punctul de plecare al propunerii a Um, a fost o serie de teste desfășurate pentru a permite compararea între vechea metodă de măsurare a zgomotului, care nu se referea decât la partea de motor, cu această nouă propunere care intenționează să acopere toate elementele de zgomot ale unui automobil, al unui vehicul de-a lungul mai multor ani, între 2002-2005, am încercat să stabilim uh, legăturile cele mai uh, reale, mai concrete, pentru a măsura corect ceea ce uh, um, în considerare propunerile um, mai vechi și aceasta. Însă propunerea noastră acoperă toate categoriile de vehicule, iar clasele menționate, e adevărat, um, este aceea care exista și în propunerea anterioară și care a fost reluată tocmai pentru a permite orientarea și uh, compararea um, exactă ceea ce se măsura în trecut față de ceea ce se măsoară în prezent. Și deci, în acest fel, să putem înțelege foarte ușor um, cum, cum putea fi această propunere comparabilă cu ceea ce includa anterioara. Este doar o chestiune de practică, un element practic. E adevărat, se poate spune că în anii 80-85 automobilele nu erau cele de astăzi, însă uh, Uh, obiectivul nu era doar de a acoperi vehiculele cele care existau în 85, ci să avem o metodă care să permită uh, compararea vechilor valori care nu măsurau decât zgomotul produs de partea de motor a unui vehicul cu cele de acum care, măs- care măsoară zgomotul uh, produs de vehiculul în ansamblu. Apoi, în ceea ce privește întrebarea dacă este posibil să se adapteze aceste categorii astfel încât să corespundă mai bine vehiculelor existente acum pe piață, e, bineînțeles că noi nu avem nicio problemă uh, Um, să analizăm modalitatea în care am putea noi să definim uh, alte categorii care să fie, defini, să, să fie mai adaptate realității de astăzi, dar obiectivul este acela de a continua să avem propunerea, așa cum uh, a propus Comisia pentru a merge în direcția reducerii emisiilor sonore. Acesta este primul element, iar al doilea este că, într-adevăr, propunerea nu acoperă decât uh, poluarea produsă de vehicule și nu se referă și la Um, zgomote care ar putea să fie cauzate de um, starea drumurilor. Dar cert este că în acest temei juridic noi nu avem uh, nimic care să meargă dincolo de zgomotele produse de vehicule. Suntem conștienți de faptul că aici ar fi nevoie de o abordare globală și că nu putem să facem ca toate eforturile să fie um, făcute pentru reducerea zgomotelor doar de către vehicule. Uh, Uh, s-au încercat uh, discuții cu reprezentanții uh, guvernelor care sunt um, răspunzători de starea drumurilor și am ajuns, să zicem, la un fel de acord al statelor membre um, conform um, la abordare conform căreia, de fapt, ar trebui să se existe un acord pentru un efort de uh, îmbunătățire a uh, suprafețelor uh, carosabilului. Dar acestea nu se Eh, nu sunt incluse, așa cum am spus, în propunere. Două propuneri eh, interesante au fost făcute de către raportoare. În prima, în ceea ce privește etichetarea, aș vrea să atrag atenția aici asupra faptului că deja Comisia are o lungă practică în domeniul etichetării și chiar în ceea ce privește etichetarea în domeniul zgomotului, pentru că, uh, de exemplu, există un regulament în ceea ce privește anvelopele care a fost uh, adoptat în 2009 și ar trebui să intre în vigoare anul acesta, în 2012, și unul dintre obiectivele acestuia era tocmai acela de a completa um, cerințele în materie de zgomot existente deja în ceea ce privește numește anvelop, anvelopele cu uh, un capitol care se referă la informarea consumatorilor. Nu este un aspect care să fie acum uh, redat în, uh, comisia, în propunerea comisiei, dar în domenii conexe, vreau să vă spun, mai ales în ce privește anvelopele, comisia a venit cu astfel de uh, propuneri. Apoi, în ceea ce privește obiectivele, obiectivele pe termen lung, uh, nu este posibil în acest moment să vă spun care este propun, poziția definitivă a Comisiei dar ce vreau noi să facem era să înaintăm o propunere care să reia dinamica care fusese întreruptă în anii 90. De atunci nu a mai existat uh, uh propunere de reducerea zonului, a zgomotului din 95, o perioadă destul de lungă, sunt aproape 17 ani deja. Deci obiectivul principal era de a relua această dinamică și a, a păstra o legătură cu ce s-a întâmplat înainte, să vedem um, cum să realizăm testele, mai ales într-o um, abordare graduală. Dar e adevărat că um, vom, ne vom gândi uh, cum uh, să reluăm uh, treptat inițiative de reducere a zgomotelor. Mulțumesc! Ja, Frau Weisgerber. Da, doamna Weisgerber. Mulțumesc în primul rând pentru acest schimb de opinii și în special pentru deschiderea de care a dat dovadă și Comisia în ceea ce privește categoriile și cred că această chestiune a transparenței, respectiv comparabilitatea cu vechiul uh, prag limită, nu ar trebui să reprezinte un standard pentru stabilirea categoriilor în acest moment. De aceea, cred că ar trebui să privim lucrurile în ansamblu. Haideți să analizăm propunerea mea, o voi trimite în engleză în această după amiază. M-am preocupat de fiecare categorie în parte, am discutat și cu experții pe această temă și apoi uh, vom ajunge la o nouă propunere în ceea ce privește noile categorii. Mă bucur de asemenea că și în ceea ce privește eticatarea se dă dovada de deschidere și mm, în ceea ce privește mm, abordarea pe termen lung. Aștept cu nerăbdare următorul schimb de opinii. Următoarea discuție va avea loc pe 8 mai, pornind de la raportul meu și va mai fi suficient timp până la 15 mai, până la data de a amendamentelor, să facem un schimb de opinii și cu raportorii din umbră pentru a putea cântări mai clar poziția noastră. Trebuie să avem o poziție solidă în fața Envy și să spunem că dorim și în ceea ce privește autovehiculele electronice, pentru că este vorba de armonizare, dorim să fim implicați pentru că noi, cei de la IMCO, suntem responsabili. Doresc să subliniem în final acest lucru și vă mulțumesc și mă bucur pentru colaborarea bună. Președinte, mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea a amendamentelor este, este 15 mai, pe 8 mai uh, va mai fi un schimb de opinii. Mulțumesc Comisiei pentru prezență. Sperăm că vom reuși să înregistrăm progrese pe marginea acestui dosar. Am respectat bine timpul, ne-am încadrat bine în timp și trecem la următorul raport. Doamna Le Grip este prezentă, raportoarea, și raportorii din umbră sunt prezenți. Uh, din păcate, domnul Ole Schmidt nu este în acest moment aici, dar probabil îi va prelua partea domnului Mandez și începem cu doamna Le Grip. Aveți cuvântul. Merci, euh, Madame la, la Présidente. Je pensais Mulțumesc, doamnă președinte. Mă gândeam că ar, va trebui să reacționez la, pre, la prezentarea comisiei, însă înțeleg că, de fapt, mie mi-a fost acordată sarcina de a demara în, în discuțiile. Am uh, propus primele jaloanele uh, propuneri pentru revizuirea codului vamal al Uniunii. Vreau să uh, Uh, menționez faptul că acesta n-a mai fost revizuit încă din 92 uh, până când în 2008 a fost adoptat un regulament uh, și anume 450 pe 2008 care a intrat în vigoare la 23 aprilie 2008 avea ca obiectiv adaptarea legislației la uh, Uh, sistemul comerci- um, electronic al vămilor și la schimburile comerciale. Acest cod uh, vamal, modificat de regulamentul din 2008, era așadar um, o chestiune, care, un, un regulament care nu putea să fie aplicabil decât atunci când dispozițiile puteau să fie însele aplicabile. Oricum am, am avut ocazia să menționăm în uh, raportul Salvini și raportul din proprie inițiativă adoptat în uh, octombrie 2011, termenul pentru finalizarea acestor dispoziții de aplicare uh, nu va putea fi respectat. Din uh, motive, în special uh, legate uh, de transformarea sistemelor uh, informatice care au nevoie de mai mult timp decât se prevăzuse inițial. Iar Acest lucru, um, combinat cu intrarea în vigoare a um, tratatului de la Lisabona, care um, a dus la uh, prezentarea de către Comisie am uh, propunerii de modificare a acestui uh, regulament din 2008, adică de o reformare a codului VAMAL în sine. Iată așadar un context destul de deosebit. Obiectivul acestei propuneri al, a Comisiei vizează, în primul rând, amânarea datei de aplicare și astfel încât să, să se Um, o îndeplinească obiectivul, respectarea unor termene. Propunerea de regulament din partea Comisiei își propune de asemenea ajustarea codului VAMAL cu, Um, față de intrarea în vigoare a tratatului um, de la Lisabona. Sunt câteva adaptări uh, necesare, cum ar fi uh, um, modificarea numelui, care ar trebui să se cheme uh, codul vămilor Uniunii Asta odată cu introducerea noii semantici, uh, odată cu tratatul de la Lisabona. Apoi mai există modificări în ceea ce privește uh, repartizarea competențelor, acte delegate și așa mai departe. Pentru comisie chestiunea este aici mai complexă și voi reveni asupra acesteia în intervenția mea mai târziu și cel al treilea obiectiv al acestei propuneri de modificare a regulamentului propusă de comisie este să se țină cont de evoluțiile uh, recomandărilor vamale legate de securitatea vamală. Asta odată cu uh, evoluția um, procesului informatic. Iată de ce vorbim acum despre reformarea codului vamal al uh, Uniunii. Pe lângă aceste uh, adaptări uh, și anumite mențiuni și um, elemente elementele care trebuie să țină cont în legătură cu intrarea în vigoare a tratamentului a tratatului de la Lisabona, mai sunt și alte modificări mai substanțiale, mai de fond, uh, care sunt introduse prin această propunere de 500 de pagini a Comisiei. Voi încerca să menționez câteva dintre acestea, unele care mi se par importante. În ceea ce privește um, um, modalitatea centralizată, centralizarea vămilor și um, plata taxelor vamale de către operatorii um, economici oriunde în uh, Uniunea Europeană. O procedură de acest fel reprezintă un progres pentru că duce la convergența vămilor uh, la nivelul Uniunii Însă, trebuie spus că în, în ceea ce privește uh, situația reală, ă, Parlamentul nu știe foarte mult ă, despre dispoziție de aplicare a acestei proceduri, deci ar trebui să ne se ofere niște lămuriri în ceea ce privește plata centralizată a taxelor vamale. Apoi, în ceea ce privește um, procedura necesară de, pentru armonizarea uh, Um, sistemului VAMAL, noi am avea nevoie de informații mai clare despre dispozițiile de aplicare. Aș vrea să insist asupra importanței articolului 6 al propunerii um, Comisiei, care reprezintă o dispoziție esențială pentru modernizarea vămilor, care um, lansează principiul conform căruia suportul uh, electronic uh, necesar pentru toate schimburile între autoritățile vamale sau între operatorii economici și uh, autoritățile vamale. E un principiu care, bineînțeles, vrea să faciliteze interacțiunea între vămile um, europene și să asigure securitatea schimburilor uh, de mărfuri în interiorul Uniunii, dar cred că în această propunere ar trebui să um, menționeze niște excepții uh, care ar putea să, să denatureze tocmai acest principiu esențial. Sunt, uh, iar noi vom încerca să ne asigurăm că aceste excepții să rămână cu adevărat excepții astfel încât uh, principiul suportului electronic să fie um, cel care mm, primează. Și apoi voi termina prin uh, Um, mențiune la competențe și la articolul 290 din Tratatul de la Lisabona, care a suscitat de la început discuții. Iată că nici aici nu, nu facem excepție în ceea ce privește actele de execuție și actele de delegate. Aici cred că ar trebui să aprofundăm subiectul de fapt, toate comisia trebuie să facă acest lucru cu noi în frunte. Să se evite în acest sens orice formă de uh, blocaj de către una dintre instituții care, ar fi, care n-ar fi deloc în interesul Uniunii. Și aș încheia prin a spune că uh, calendarul propus prin această propunere de modificare a regulamentului uh, ar implica ca noi să introducem această modificare foarte importantă cu orice preț înainte de 24 iunie 2013, iar propunerea prevede de asemenea ca dispoziția de aplicare să intre în vigoare în cele 18 luni după aceea. Adică înainte de, 2000, de decembrie 2014, 24 decembrie. Eu cred că ar trebui uh, să um, se țină cont de propuneri mai flexibile pentru calendarul de um, punere în funcționare a sistemului uh, informatic. În mm, acest uh, uh, sens, termenul ar fi 31 decembrie 2020. Mi se pare foarte important ca acestea să fie respectate, mai ales cel de punere în funcționare a sistemului informatic. Chiar dacă, uh, pentru că riscăm altfel ca propunerea să devină complet uh, desuetă, mai ales ținând cont de evoluția sistemelor info, informatice. Aș termina uh, Um, prin a menționa că această chestiune poate să fie puțin tehnică și concretă, dar este foarte importantă pentru buna funcționare a pieței uh, interne și în acest sens toate instituțiile ar trebui să aibă o abordare pozitivă și să aducă um, să aibă o abordare constructivă. Deci să existe un, partener, un parteneriat activ între Consiliu, Comisie și noi uh, dar în același timp trebuie să nu uităm că uh, mai uh, lucrăm și pe uh, partea financiară a mm, convergenței fiscale, programul Fiscus și cred că ar trebui în, în, această, în acest context să fim foarte eficienți să nu uh, fim prinși în tot felul de lupte interinstituționale, să nu existe blocaje uh, pentru că această chestiune este foarte importantă. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank, Frau Le Grip. Mulțumesc, doamnă Le Grip, pentru prezentarea dumneavoastră, doamnă Gebhardt. Mulțumesc foarte mult, dar să o scuz pe colega mea, doamna Sidar Mrati. Uh, a trebuit să se întoarcă în această dimineață în Grecia și a, pentru că avea niște întâlniri foarte importante, putem să înțelegem acest lucru în contextul situației actuale a Greciei. Însă mi-a transmis uh, comentariile sale pe care aș dori să le citesc. Uh, le-a scris uh, în engleză, însă pentru că engleza mea, ca pronunție este foarte slabă, voi încerca să vorbesc în germană. Ea este foarte fericită că um, această activitate merge pe această direcție în ceea ce privește codul VAMAL al Uniunii, După cum uh, putem uh, vedea în uh, raportul din decembrie trecut, se înțelege foarte clar că există dificultăți în ceea ce privește implementarea acestul, acestui cod VAMAL, iar termenul de 2013 nu poate să fie respectat, mai ales pentru că aduce niște modificări foarte mari ale sistemului precedent dar și adaptările tehnice, formarea persoanelor care se vor ocupa cu aceasta și resursele necesare pentru a crea noul sistem electronic, toate acestea creează dificultăți. Din acest motiv putem să înțelegem că vor exista probleme, dar nu este un motiv pentru a accepta că așa stau lucrurile. Pentru că s-a știut de la bun început că vor exista multe obstacole și ar fi trebuit să se țină cont de asta. De aceea dorește să întrebe Comisia Europeană de ce apar acum dintr-o dată date noi pentru implementarea acestui cod VAMAL. Și dacă am înțeles corect, acum se vorbește despre anul 2020 ca termen. Și dacă este corect, care sunt motivele concrete pentru care s-a stabilit, stabilit acest nou termen, această nouă dată. Pentru că am vrut să ne asigurăm că garanțiile de securitate în acest domeniu sunt foarte înalte și că noul sistem va intra în vigoare cât mai rapid posibil. Iar după negocierile care au avut loc la Parlamentul European, s-a căzut de acord asupra anului 2016 ca dată posibilă pentru implementarea codului VAMAL. Iar acest an, 2016, era cu șapte ani mai târziu decât ceea ce se prevăzuse în propunerea inițială a Comisiei Europene. Și patru ani mai târziu, adică acest 2020 ar fi însemnat 10 ani mai târziu decât propunerea inițială a Comisiei Europene și 4 ani uh, mai târziu față de ceea ce propusese Parlamentul European, termen care mai fusese prelungit oricum încă o dată. Așadar, dorim să ne asigurăm că siguranța consumatorilor nu este pusă sub semnul întrebării prin aceasta și trebuie să înțelegem lucrurile în mod concret, astfel încât să știm cum să procedăm. În ceea ce privește celelalte chestiuni, sunt multe aspecte care pot fi evaluate pozitiv, cum ar fi uh, înlocuirea procedurii de comitologie cu actele de delegate, poziția Comisiei Europene, adaptarea la rezultatele muncii, la implementarea codului VAMAL, aceste rezultate au fost cât se poate de vizibile. Deci toate aceste aspecte sunt uh, apreciate în sens pozitiv, însă aceste puncte trebuie să mai fie examinate odată cu exactitate, astfel încât uh, să se vadă care este spectrul lor de efect. Își, vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, Mulțumesc și doamnei Le Grip și cu aceasta închei observațiile pe care a dorit să le facă colega mea. Președinta, mulțumesc. Domnul Ole Schmidt de la Liberali. Thank you very much, Madam Chair. I'm sorry I was... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Dar uh, ați mers foarte repede, ceea ce este bine. Pentru mine, problema principală aici, care nu va fi rezolvată, pe care a menționat-o menționat doamna Gebhardt, este calendarul. Este foarte dificil să înțelegem de ce trebuie să așteptăm atât de mult. Dacă comisia este aici, trebuie să ne explice de ce această întârziere. Din punctul meu de vedere, mult prea des pe multe puncte ale, ale legislației. este, trist să încep cu această idee, însă este o problemă majoră pentru că nu se implementează deciziile luate. Am câteva întrebări scurte. Am auzit că nu toate statele membre sunt dispuse să adopte acest cod. Și mă întreb dacă doamna raportor a făcut referire la acest lucru că nu se vor folosi platformele comune și instrumentele IT. Am auzit și că anumite state au fost menționate. Cealaltă întrebare este dacă putem face ceva pentru a scurta întârzierea. Este vorba de buget sau care este problema? A treia întrebare, care întotdeauna este o problemă delicată din punct de vedere politic, stocarea electronică a datelor. Mm, Se menționează un act delegat la articolul 7. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate care specifică regulile pentru uh, stocarea datelor. Săptămâna trecută am votat uh, raportul cu privire la transmiterea datelor pasagerilor, care a fost o problemă delicată. Mi se pare politic o problemă uh, foarte delicată stocarea datelor. Uh, voi conlucra cu plăcere cu doamna raportor. Va fi o discuție utilă, însă foarte păcat că trebuie să așteptăm atât de mult timp. Vă mulțumesc. Ja, danke schön, Ole Schmidt. Mulțumesc, Ole Schmidt. Între timp a sosit și comisia și pot să vă spun că oratorii de până acum au dorit cu toții să știe de ce calendarul a fost uh, modificat, respectiv de ce s-a tergiversat atât de mult termenul. Urmează acum următorii raportori din umbră, din partea verzilor, uh, doamna Ruile, probabil, vă rog. Mulțumesc, mă alătur și eu întrebărilor adresate de Ole Schmidt, pentru că și eu sunt uh, îngrijorată de aceste calendare modificate mereu și în ceea ce privește schimbul de date, doresc să adresez o întrebare și anume, dacă s-a ținut cont și de părerea responsabilului pentru protecția datelor. Pentru că mereu ne-am confruntat cu probleme în acest domeniu și cred că ar trebui să discutăm și cu persoana competentă din acest domeniu, care ar trebui să fie implicată mereu în acest proces. Cred că în acest sens Comisia are oarecare lacune. Dankeschön. Mulțumesc. Mai există și alți raportori din umbră, ECR-ul. Cineva dintre colegi, deputații, doresc să ia cuvântul? Dacă nu, îi dau cuvântul comisiei. Peterson. Vă rog. Merci. Uh... Mulțumim. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că am uh, ajuns doar acum, însă nu am fost informați în legătură cu Uh, faptul că ați mers mai repede. În ceea ce privește ultimul punct menționat de raportorul fictiv al celorlalte, al ultimului grup, uh, din păcate nu am reușit să aud celelalte întrebări. În ceea ce privește această întrebare, deci, pot să vă fac uh, prezentarea pe care aveam de gând să o fac la începutul acestui punct Pot să răspund la întrebare sau să fac prezentarea. Poate prezentarea va da câteva indicii în legătură cu punctele ridicate de raportor, în legătură cu aspectele electronice ale uh, taxelor vamale. Voi uh, trece la limba engleză pentru că prezentarea era redactată în această limbă. Începem de la un regulament deja existent, 450 din 2008, care stabilește codul VAMAL modernizat. Propunerea pe care, pe care o aveți acum în fața dumneavoastră reprezintă o reformare a regulamentului respectiv. Știți că trei motive principale ale acestei propuneri și aici menționez ideile menț- men- menționate și de raportorii din umbră, este că regulamentul din 2008 trebuie aplicat cel mai târziu în iunie 2013, însă beneficiile și impactul, în special în ceea ce, în ceea ce privește uh, o Uh, arhivare fără hârtie nu vor putea fi atinse. De aceea am decis că avem nevoie de mai mult timp împreună cu statele membre și operatorii economici pentru a vedea ce schimbări putem face în ceea ce privește dezvoltarea IT. Al doilea punct este angajamentul Comisiei de a alinia regulamentul care a fost deja aliniat în procedura de examinare de reglementare cu uh, nou regulament cu privire la uh, puterile de delegare și de implementare. De asemenea, munca făcută începând cu 2008 în legătură cu modernizarea codului vamal comun, descrierea proceselor care trebuie să fie implementate, au fost considerate necesare pentru a ajusta proiectele ca, pentru ca acestea să poată să funcționeze în mod eficient. Voi menționa de asemenea că a existat un schimb între comisarul Șemeta și președintele comisiei dumneavoastră și cu președinția Consiliului în legătură cu necesitatea de a acționa, dat fiind uh, termenul limită, iunie 2013, pentru a obține, atinge cele trei obiective. Este important să nu deschidem cutia Pandorei să nu cedăm tentației de a începe să modificăm codul modernizat în locuri care nu ar fi afectate în mod normal. Din partea comisiei intenționăm doar să facem să funcționeze acest nou regulament în cele mai bune condiții. Comisia se bucură că acest punct a fost confirmat și susținut în rezoluția Parlamentului din 1 septembrie 2011 în ceea ce privește eliminarea obstacolelor. În ceea ce privește propunerea, este uh, necesară amânarea aplicării codului Bineînțeles, nu la nesfârșit, ci pentru a permite identificarea și implementarea corectă a sistemelor IT necesare. De aceea, s-a prevăzut ca de la data de intrare în vigoare a regulamentului reformat, aplicarea să aibă loc după cu 18 luni ulterior, ceea ce înseamnă că actele comisiei sunt adoptate în, la acea dată, de asemenea. Când spunem că regulamentul se aplică la 18 luni după intrarea în vigoare, asta nu înseamnă că ă, operatorii economici pot să dezvolte toate sistemele IT necesare care ar putea să fie necesare în, dintr-o dată. Pentru a organiza această dezvoltare IT, am uh, redactat un plan major pentru IT care ajunge la a treia uh, versiune curând, nu doar la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Comisiei și până la nivelul operatorilor economici care vor fi utilizatorii sistemelor respective. Acest plan va fi inclus, incorporat într-o anexă la planul strategic multianual care urmează să fie adoptat pentru a susține implementarea deciziei din 2008 în legătură cu vămile electronice. La articolul 17, aliniatul 1, Comisia propune ca în scopuri specifice ale codului VAMAL să se adopte un program de lucru cu participarea statelor membre prin comitologie pentru a deschide calea spre aplicarea unor măsuri condiționale și de tranziție aceste perioade de tranziție uh, sunt menite să permită dezvoltarea sistemelor IT necesare. Întreaga, întreaga perioadă de tranziție se va încheia în 31 uh, decembrie 2020. În ceea ce privește al doilea punct, alinierea, Comisia este angajată să respecte noile prevederi ale tratatului în ceea ce privește delegarea puterilor și comitologia și ideea era să bazeze textul nou pe um, regulamentul deja existent care definește domeniul de aplicare și puterile acordate comisiei în sensul că aceste măsuri sunt coerente și acolo unde este necesar prin a, să se adopte măsuri suplimentare. Se vor face modificări propunerii care ar, au fost subliniate și în raportul Salvini, care a dus la o rezoluție a Parlamentului European. O, este vorba de o serie de îmbunătățiri, uh, procesul pentru stocarea temporară, pentru eșantionare, utilizarea criteriilor cu privire la operatorii economici autorizați, eh, autorizațiile specifice și alte aspecte tehnice. Este vorba de o reformare cu anumite constrângeri. Tehnica de reformare este foarte specială și vă reamintesc că utilizarea formatului de reformare a fost respectată. Bineînțeles, propunerea comisiei este limitată la schimbările din formatul implicat de reformare. Comisia, pentru a ajuta Consiliul și Parlamentul, a redactat o serie de instrumente ajutătoare. Există o corelare inclusă deja în propunere, însă am redactat uh, alte, documentele, alte documente care permit la identificarea mai ușoară a schimbărilor și deschidem într-un, descriem într-un document neoficial cum am uh, făcut alinierea și în paralel, după cum am menționat până acum, Uh, lucrul, munca pe care am făcut-o pe planul IT și pentru, pe celelalte aspecte care vin toate în susținerea procesului. Pentru a rezuma, pro, pro, principalele schimbări propuse de comisie în această reformare sunt uh, noi date de aplicare ale regulamentului, împreună cu angajamentul de a uh, produce un program IT care să stabilească calendarul pentru dezvoltarea IT cu prevederile juridice necesare. Majoritatea schimbărilor se referă la alinierea la tratat la articolele 290-291 și ultimul punct privește ajustarea unde încercăm să facem o legătură necesară cu necesitatea de îndeplinire a obiectivelor pe componentele majore ale regulamentului inițial din 2008, care este în proces de reformare. Vă mulțumesc! Da, vielen Dank! Mulțumesc! Cred că există câteva clarificări care au fost făcute, însă vreau să revin asupra unei întrebări și anume dacă ați luat în considerare și părerea responsabilului pentru protecția datelor. Și declar, uh, iată, discuția deschisă, pentru că mai avem timp uh, destul la dispoziție și dacă cumva aveți întrebări sau doriți să faceți comentarii referitoare la prezentarea comisiei, atunci puteți să o faceți. Dacă nu, atunci rog Comisia să se refere la protecția datelor, respectiv la Autoritatea pentru Protecția Datelor. Oui, merci. Je pense que par autorité de contrôle, vous, euh, vous faites référence. Mulțumesc. Mă gândesc că faceți referire la Autoritatea pentru Protecția uh, datelor, uh, în sensul în care uh, această propunere este o reformare și în contextul în care um, um, se referă la sistemele informatice, de fapt nu se schimbă nimic față de propunerea inițială. Nu s-a considerat că ar fi nevoie să se facă o, o modificare oficială, însă în ceea ce privește aplicarea acestui um, regulament, atunci va trebui să se creeze niște sisteme specifice, niște baze de date uh, specifice. Atunci uh, fiecare act al comisiei care va determina aceste sisteme va fi supus uh, în prealabil unui aviz din partea Autorității pentru Protecția Datelor. Mulțumesc! Also, schön. Ähm Mulțumesc, domnule Grip. Pe moment, doriți să mai adăugați ceva? Nu? Atunci, uh, următorul termen este 30 de mai pentru discuții aici la noi, la comisie. Iar apoi, 20 august, august, 17 septembrie, uh, la aceste date va mai fi discutat raportul aici. Mulțumesc! Am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Comisia este prezentă. Cu toții suntem uh, prezenți. Iată, ordinea de zi am trecut mai rapid prin ea și trecem acum la un highlight al activității noastre. Și anume, cea de-a doua, cea de-a doua 10 aniversare a pieței unice europene. Comisia ne va prezenta cum stau lucrurile. Bitte? Yes, da, darum, darum habe ich es äh, gemerkt, es ist... Äh, äh, da, va trebui să ne obișnuim cu noua planificare de joi, uh, coordonatorii trebuie să apeleze la toată lumea și mai noua împărțire a zilei de joi. Joiul, joia nu trebuie să devină o reuniune fără deputați. Nimeni nu și-a dorit să procedăm așa și să împărțim lucrurile așa, dar anul acesta, până la sfârșitul anului, joia va trebui să ne întâlnim uh, mai des. Este regretabil, însă cei care sunt prezenți aici va trebui, vor trebui să facă acest lucru și să fie prezenți. Așadar, Comisia. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Comisiei IMCO pentru că ne-a dat ocazia de a prezenta pe scurt unul dintre proiectele pe care le înaintăm în contextul cele de-a 20 -a aniversări a pieței uh, unice, care se numește Generation 1992. În um, toamnă, împreună cu Comisia și cu Parlamentul, am desfășurat o serie de acțiuni pentru a marca această cea de-a 20 aniversare, așa cum a spus um, era vorba de rezoluția din decembrie pentru um, forumul pieței unice. E foarte important să marcăm această piață unică, nu atât să o sărbătorim de dragul de a sărbători, dar în sensul de a marca evenimentul, adică de a folosi ocazia pentru a promova această piață unică pentru Uh, ca un instrument pentru revitalizarea economiei uh, europene, mai ales în aceste condiții de criză. Nu vrem ca această marcare să fie un uh, moment de nostalgie sau să um, ne gândim către trecut, mai degrabă să ne orientăm către viitor și proiectul pe care vreau să vi-l prezint astăzi, tocmai asta face, pentru că se concentrează pe publicul tânăr și modul în care vede acesta piața unică. Iată, avem și um, prezentarea. Obiectivul este de a reaminti realizările, să ne uităm la noi inițiative pentru creștere și pentru a mobiliza vederile și așteptările tinerilor în legătură cu piața unică. Câteva cuvinte despre generația 1992 și rolul pe care puteți să-l jucați și dumneavoastră în acest proiect. Aveți aici un uh, diapozitiv care vă arată pe scurt acțiunile pe care vrem să le desfășurăm. E vorba de câteva publicații, atât uh, pe hârtie cât și online pentru a readuce în um, atenție realizările apoi um, unele despre drepturile europene. Parlamentul a făcut apel la noi să facem un ghid practic pentru indivizi și pentru IMM-uri. Apoi, în octombrie, avem uh, săptămâna pieței unice, evenimente naționale în toate statele membre, dar și pe 15 octombrie un eveniment uh, pentru care mulțumim uh, Parlamentului că ne-a oferit uh, spațiul emiciclului. Generația 1962 va, produce și un film în septembrie pe care Uh, vom face apel dumneavoastră să-l distribuim. Avem câteva seminarii și vom avea contacte cu serviciul dumneavoastră mm, pentru mm, um, seminari pentru jurnaliști pe teme de piață unică. Vom ruga și eurodeputații să joace un rol în acest sens și de asemenea avem și niște uh, măsuri de politică, mm, actul um, pentru piața unică 2, Um, dezbaterii pe baza acestuia se vor desfășura în săptămâna pieței unice. Apoi, în ceea ce privește calendarul, nu o să-l parcurg eu, puteți să vă uitați la acesta dumneavoastră. Um, uh, vedeți deja mm, generația 1992 este unul dintre proiecte care a fost uh, lansat acum două săptămâni, deci în faza sa incipientă, se desfășoară până în septembrie, iar câștigătorii proiectului, pentru că e vorba de un concurs, pentru a culege vederile și experiența mm, tinerilor uh, în legătură cu piața unică. Deci câștigătorii, propunerea acestora, vor fi înaintate în timpul săptămânii uh, pieței unice și la evenimentul din 15 octombrie de aici de la Bruxelles. Deci ce se întâmplă de fapt? S-a lansat o mm, um, Um, un concurs pentru cei de 20 de ani, cei născuți în 92. Bine, acest lucru, bineînțeles că exclude categorii uh, pe care noi am vrea să le includem totuși cei născuți în 91 și 92, dar e vorba de un uh, apel emoțional pentru cei născuți în 92 care se simt parte a unei generații, cu toții ne simțim parte a generației anului în, în care ne-am născut. Uh, bineînțeles în cazul nostru e vorba de ani mult înaintea anului 1992, e vorba de un public care nu se referă doar la studenți, deși mulți dintre cei născuți în 92 sunt studenți, e vorba și de antreprenori, antreprenori de 20 de ani uh, din Europa, oameni care își încep um, cariera profesională, dar și de șomeri, de tineri șomeri, care uh, sunt uh, chemați să facă parte din această inițiativă. Care este obiectivul? anume acela de a culege opiniile lor în formate diferite, de a se um, face o conștientizare a tinerilor, dar și uh, deci o conștientizare referitoare nu doar la oportunități, dar și încercăm să implicăm pe aceștia, um, să le atragem atenția asupra um, um anumitor deficiențe legate de piața unică și poate a soluțiilor de care e nevoie. Apoi, dincolo de acest proiect, vom continua să folosim această platformă pentru alte discuții despre piața unică. Apoi, E vorba de un concurs creativ, de formate diferite eh, de care se pot folosi tinerii, pot să scrie uh, un articol cu opiniile și experiența, apoi uh, pe web, să se facă desene animate sau o aplicație pentru telefoane mm, inteligente, dar vreau să reamintesc că nu e vorba doar de o competiție pentru creativitate, dar și de un concurs pe fond, uh, pe conținutul a ceea ce primim vorbim, e vorba de conținutul legat de piața unică și de um, opiniile tinerilor legate de acest subiect și în acest context invităm să se uh, Um, concentreze pe câteva teme, educație, cetățenie, uh, chestiuni economice referitoare la ocuparea locurilor de muncă și la antreprenoriat, apoi chestiuni de relații publice, de drepturi de autor, uh, consumator, mediu și așa mai departe. Bineînțeles că aici va fi vorba și de agenda digitală, de comerț online și obstacolele cu care se confruntă oamenii în acest uh, domeniu. Vom promova acest concurs prin diverse uh, Um, medii, um, rețele sociale și mai departe. Vom uh, mobiliza și niște mentori. Uh, avem o serie de mentori, oameni cu experiență um, de 20-30 de ani uh, care au uh, experiență în acest domeniu și care voi ajuta pe tineri. De asemenea, vom folosi o serie de organizații de, ale societății civile și ONG-uri pentru a răspândi um, um, informarea referitoare la acest um, concurs și avem și o serie de site-uri care vor promova ulterior. câștigătorii vor fi selectați de un juriu, nu doar uh, pe partea de creativitate, cât și pe partea de conținut și ei vor fi um, uh, premiați în timpul săptămânii uh, pieței unice din octombrie. E important să vedem cum uh, văd acești tineri de 20 de ani piața unică și cum care sunt uh, vederile lor despre viitorul acesteia. Apoi, în ceea ce privește premiile, o mare parte din acestea constau în stagii, pentru că vrem ca acest concurs uh, să capete cumva o aură și o etichetă referitoare la faptul că nu e vorba de faptul că câștigătorul nu e doar cineva care se privește la să facă un, um, o aplicație pe web sau un, um, un videoclip, dar că e vorba de o persoană care la începutul unei cariere și acest concurs poate să-l ajute. Apoi, în ceea ce privește uh, implicarea eurodeputaților, dumneavoastră puteți să recomandați site-ul nostru, puteți să vorbiți despre asta în circumscripție dumneavoastră. Sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră aveți contacte cu um, organizații și asociații de tine sau de studenți studenți, puteți și dumneavoastră să vă gândiți să oferiți un stagiu câștigătorilor, vom avea maxim 20, puteți să uh, răspândiți uh, vorba despre acestea prin um, rețelele sociale, avem o serie de instrumente care vă pot ajuta în acest sens și de asemenea puteți să folosiți noastră publicații um, sau alte mijloace prin care puteți să faceți publicitate pentru acest concurs. Cred că acesta ar fi modalitatea prin care toate instituțiile noastre, Comisia, Parlamentul, putem să abordăm niște chestiuni um, legate de piața unică care sunt importante. Mulțumesc, dacă aveți uh, întrebări, uh, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult. Este foarte bine că aflăm acest lucru așa de timpuriu. Știu că există și un grup de lucru al Parlamentului care mai face în colaborare cu noastră propuneri. Mi se pare un lucru bun că ați exprimat acest lucru, chiar dacă ați făcut-o cu rezerve, și anume că realizările noastre, uh, pe acestea trebuie să le mai analizăm încă o dată, să fim conștienți de ele, realizări din ultimele 20 de ani. Așadar, uh, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare și declar uh, dezbaterea deschisă pentru toți colegii care doresc să participe. PPE-ul, dorește cineva să ia cuvântul? Nu doream să o luăm la rând sau în funcție de frumusețe, dar cum doriți. Uh, Generation 92 în ceea ce privește acest proiect, uh, Generation, Generația 1992, ai vrea să vă povestesc despre o reune la, la care am participat cu Digi Mark. N-am vorbit despre acest subiect la vremea respectivă, nu? Îmi place această idee de stagiu și înțeleg că e nevoie de o cooperare foarte bună. Nu știu dacă și noastră oferim stagiu, dar noi facem acest lucru. Și comisia face asta. Da, atunci poate putem să ne unim uh, forțele și să adăugăm o, o valoare în plus și poate putem să facem apel în, la eurodeputați pentru a mobiliza tinerii de 20 de ani să participe la acest concurs care ar fi, care înțeleg că vă doriți ca acesta să fie uh, nucleul evenimentelor care se vor desfășura aici, nu? Este vorba de o, o modalitate de acordare de energie tinerilor. Cam asta vreau să spun, că dacă ne unim forțele și dacă ne mobilizăm colegii, atunci uh, sperăm că va, vom avea rezultate mai bune și e nevoie de promovare, pentru că deocamdată n-am văzut prea multe despre acest proiect Generation 92. Uh, e nevoie de o promovare masivă dacă vrem să obținem niște răspunsuri, să Mulțumesc, doamnă Gebhardt. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mie mi se pare impresionant faptul că s-au făcut toate aceste lucruri și, în primul rând, uh, doresc uh, să spun că îl, uh, doresc să-l motivez pe domnul lui Grec, care, din păcate, din motive personale, de boală nu a putut să participe. Cu siguranță și el ar fi avut multe de adăugat pe marginea acestui subiect, pentru că s-a gândit mult la el Însă și eu am făcut acest lucru și trebuie să spun că această idee a practicii este o idee foarte bună, însă cred că tinerilor trebuie să li se ofere aceste, acest tip de practică de stagiu, dar acest lucru mm, nu trebuie făcut numai în... Uh, trebuie uh, prevăzut ca fiind practică în instituții. Pentru că și noi trebuie să ne asigurăm că uh, politica europeană este dusă mai departe. Și acest lucru se poate face cel mai bine la nivelul organelor, organismelor europene. Și întreprinderile și companiile trebuie să se uh, străduiască ei să-și găsească practicanți. Și aș mai avea o întrebare referitoare la data de 15 octombrie, data care nu este foarte bine planificată. Spuneți că se planifică ceva foarte amplu, uh, se dorește să se pună la dispoziție sala plenară, am crezut că este un eveniment comun pe care îl vom organiza. De aceea, formularea m-a deranjat puțin. Pentru că, până la urmă, este vorba despre un eveniment uh, comun. Facem acest lucru în uh, sala noastră plenară, însă ce este mai concret decât ceea ce s-a prevăzut? Adică nu mi s-au dat detalii mai multe și nu s-a spus nimic despre asta până acum. Și acest subiect mă interesează, pentru că ar fi un punct uh, cu care am putea să-i interesăm, să-i cointeresăm pe tineri, să îi implicăm. Dar dacă am înțeles bine, uh, decenarea premiului este altceva. Și aș vrea să știu cum creăm aici legătura. E o întrebare la care aș dori să găsesc un răspuns. În al doilea rând, de ce nu organizăm un uh, parlament pentru tineri pe marginea acestui subiect? Pentru cu ocazia acestei uh, aniversar de 20 de ani. În felul acesta, schimbul de opinie între tineri ar putea să fie uh, mai bun. Putem să facem acest lucru, să organizăm Parlamentul pentru tineri, să se joace, să se preia roluri și putem să beneficiem și de webstream, astfel încât tinerii din afara Parlamentului să poată să fie și ei implicați, să participe și în felul acesta tot evenimentul capătă dimensiuni mult mai ample și putem cointeresa mult mai mulți tineri pe lângă ceea ce face și a propus Comisia Europeană. În dimineața aceasta, când am citit ziarul, am uh, citit uh, un articol interesant ieri la Parlamentul uh, de Land, la Baden-Württemberg, s-au aniversat 60 de ani uh, de existența landului Baden-Württemberg, un articol foarte interesant și ei, pe lângă personalitățile importante, invitaseră și trei tineri care să prezinte și ei perspectiva lor. Ce înseamnă Baden-Württemberg, ce înseamnă pentru ei Europa și cum uh, văd ei integrate aceste două entități. Cred că am putea să facem așa ceva și pe 15 octombrie. Și vă citesc o propoziție din articol pentru că mi-a plăcut foarte mult. Unul dintre tineri, cel care va deveni jurist, spune Perspectiva tinerei generații este Europa. Limitările locale nu mai sunt atât de importante, chiar dacă coloritul local încă mai strălucește. Și deci au fost trei tineri care s-au exprimat, alții doi au spus că Baden-Württemberg este frumos, dar este o regiune frumoasă, dar Europa este și mai frumoasă, și mai bună. Așadar, dacă avem asemenea tineri uh, alături de noi, putem uh, să creăm o poveste frumoasă. Putem să ne gândim, deci, să facem și așa ceva. Da, ah, hat Thank you, Chair. Um, Domnul Mandez. I think it's a good idea. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare o idee bună ca pe vremuri de criză să punem accentul pe piața internă, să creăm mai multe locuri de muncă, pentru că este necesar pentru creșterea economică. Este momentul oportun pentru a avea o publicitate mai bună pentru piața internă. Îmi place ideea aceste, această idee, generația 1992, însă mă întreb câți oameni vor afla. Pentru că știți câți tineri de 20 de ani sunt în Europa și câți vor mai fi contactele directe cu universitățile și cu școlile nu se pot uh, înregistra fără uh, anun- campanii publicitare la televiziune. Media sociale sunt foarte bune, eu nu le folosesc însă și sunt multe persoane care nu folosesc aceste rețele sociale pe internet Mă întreb pe câți îi putem atinge prin aceste rețele. Mă întreb câți uh, tineri de 20 de ani știu despre piața internă. Este foarte bine că au 20 de ani, însă toate grupurile de vizitatori pe care le primesc, majoritatea nu știu care este diferența între un comisar și un membru al Parlamentului European. Așadar, cred că este, ar fi puțin mai bine dacă le-am cere tinerilor să facă un pic de cercetare, să de exemplu, să facă interviuri sau să întrebe să, pe cineva care s-a născut atunci când a fost înființată Uniunea Europeană. Aceasta ar fi o posibilitate. Îmi place ideea să creăm un nou viitor. Poate ne putem gândi la un manifest cum va arăta Europa în, de exemplu, 2070? Și asta este o idee. Să cerem persoanelor creatoare să se gândească la acest scenariu. Este posibil. Poate Uniunea Europeană nu va mai exista în momentul respectiv. Poate asta ar trebui să prevedem. Și ultima întrebare. Sunt prevăzute evenimente în statele membre sau este vorba doar de o campanie pe internet? Vă mulțumesc. Nächste Gruppe. Din partea verzilor nu este niciun reprezentant. Alți colegi doresc să ia cuvântul? Doamna Hanslik. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu ceea ce au spus uh, antevorbitorii mei, dar îmi lipsește la acest întreg discurs un lucru. Noi, deputații europeni, ar trebui să fim și noi implicați în acest eveniment, pentru că avem multe contacte în circumscripțiile noastre electorale, cu companii, cu instituții academice și pe placajul în care se vorbea despre a face cunoscut uh, tot acest eveniment, uh, lipsea faptul că deputații nu erau menționați, nu urmau să fie implicați. Așadar, doresc să apelez la reprezentantul uh, comisiei și să-l rog să ne trimite și nouă această prezentare, astfel încât să putem să ne gândim la ea, să vedem cum putem în regiunile noastre să marcăm și noi acest eveniment a 20-a aniversare a pieței unice europene și poate că putem să ne implicăm și în uh, concurs. Ar trebui să reușim să facem acest lucru pentru a putea să îi mobilizăm pe cei de 20 de ani. Pentru că Așa este, tinerii înțeleg uh, într-o oarecare măsură ce înseamnă Uniunea Europeană, însă conceptul de piață internă cu siguranță le este mult mai puțin cunoscut. și susțin uh, și ceea ce au spus uh, ceilalți colegi ai mei. Vă mulțumesc! Gut, ich möchte noch etwas auf... Doresc să um, mă mai refer la un lucru și apoi voi da îi, ocazia comisiei să răspundă. Unul dintre colegi a vorbit despre reclama și publicitatea din statele membre la televizor, care ar fi binevenită. Uniunea Europeană face reclamă pentru comercializarea de lapte și alte produse și poate că ar trebui să ne gândim și la această idee, să ne mediatizăm, să ne facem cunoscuți 20 de ani de piață internă, aceasta este realizarea noastră, dorim să continuăm pe aceeași cale. Poate puteți să preluați și această idee în grupul de lucru și să vă gândiți la ea. O remarcă foarte scurtă, domnul Mandez. Poate este bine să cerem statelor membre care primesc subvențiile să fie obligatoriu să cheltuiască un procent mic uh, pe spoturi TV în loc să creeze, să prezinte pancarte. Pentru că dacă obligăm Uh, statele membre să facă acest lucru. Eu am fost un artist și dacă fond, 1% din fondurile publice sunt alocate uh, artei, acest lucru este foarte benefic. Mulțumesc, avem asta și în Germania. Comisia, vă rog, dar înainte să răspundeți, nu, înainte să răspundeți, uh, Roza. Îmi pare rău, Revin uh, la stagii. Uh, poate este dificil ca Comisia să propună stagii la Parlamentul, la Parlamentul European, însă poate putem uh, face, o, face publicitate în Parlament, să vedem dacă sunt eurodeputați interesați și să publicăm o listă. Pentru că, în definitiv, este evenimentul nostru comun. Și am avut propuneri la reuniunile noastre. Pentru. Da, este evenimentul nostru comun. Comisia, vă rog. Da, uh, mulțumesc și pentru întrebări. Pot să clarific o serie de lucruri și am reținut câteva dintre sugestiile dumneavoastră. Pe partea de promovare, am, tocmai am început uh, campania pe rețelele sociale. Bineînțeles că eurodeputații pot să joace un rol extrem de constructiv Ehm, vom examina posibilitatea spoturilor TV. Acestea sunt foarte costisitoare, ehm, așadar vom vedea dacă bugetul ne va permite spoturi TV. Am reținut și alte sugestii. Noi ehm, acționăm prin parteneri. Avem peste 200 de organizații partenere de la asociații rurale ale tinerilor până la universi- asociații ale studenților, asociații inginerești din domeniul științelor sociale și așa mai departe, organizații care reprezintă șomerii tineri, organizații care susțin pe tinerii antreprenori și prin această campanie îi ating, acționăm cu organizații care au tineri ca membri. Astfel vom putea să creăm o comunitate. În ceea ce privește organizarea uh, evenimentului central, vom mai discuta la Comitetul de Coordonare, unde face parte și Parlamentul European. Mulțumesc uh, pentru participare. Într-adevăr, este vorba de un eveniment comun. Vrem ca tinerii să fie prezenți Vrem un eveniment uh, coerent. Trebuie să găsim modalități de a lega între ele evenimentele pentru tineri. Um, mulți tineri uh, nu știu nimic despre piața internă, este adevărat, Există milioane de tineri care nu știu nimic despre piața internă și asta încearcă să rezolve într-un fel proiectul nostru, că, pentru că prin interacțiuni putem să consolidăm anumite cunoștințe Uh, stagiile sunt o idee foarte bună, căutăm companii mass media care pot atrage pe tineri. Dacă Parlamentul European se implică, ar fi un lucru foarte bun pentru întregul proiect. Vă mulțumesc și sper că vom avea o colaborare foarte fructuoasă în lunile viitoare. Cum? Mulțumesc! Ați observat că există foarte multe sugestii și pornesc de la premisa că în orice caz, înaintea vacanței de vară, vom mai discuta o dată despre acest subiect aici la comisie. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Cred că ar trebui să mai discutăm o dată despre acest subiect pentru a mai auzi o dată de la dumneavoastră cât de mult ați uh, înaintat pe această direcție și pentru a ști cum stau lucrurile cu pregătirile pentru 15 octombrie. De asemenea, dorim să vă mai uh, transmitem informații pentru acest eveniment. Vă mulțumesc foarte mult, Tony, în mod normal, uh, mulțumesc. În mod normal, stabilim o dată pentru introducerea amendamentelor. Putem face același lucru și pentru asta? Există un grup de lucru, spune doamna președinte. Probabil că și cineva de la Liberal participă în acest grup de lucru. Uh, acest grup de lucru stă în legătură, este în legătură cu comisia și face un schimb de opinii. Ah, probabil că tu ești în grupul de lucru. Uh, pe de altă parte, grupul de lucru probabil că va pune încă o dată pe ordinea de zi, înainte de vacanța de vară, acest uh, punct. Cel mai bine dimineața la ora 10, ca să fim cu toții prezenți. Și acum nu mai rămâne decât să anunț următoarea ședință, 8 mai, întreaga zi. Și cu aceasta vă doresc tuturor să aveți o zi bună în continuare.